Yeah. Ähm, meine sehr geehrten Damen und Herren, dear ladies and gentlemen, I would like... Doamnelor și domnilor, bine ați venit la întâlnirea Comisiei pentru Comerț. Deocamdată vicepreședintele nu este prezent. Coordonez lucrările până la sosirea lui uh, domnului Sturdy urmează o audiere cu privire la politica comercială a Europei în uh, cadrul strategiei Europa 2020. Este vorba despre un element esențial al Uniunii Europene. Întrebarea este dacă Europa este gata să își asume rolul în comerțul mondial alimentat de piețele, piețele emergente. Avem uh, printre noi reprezentanți ai industriei și ai sindicatelor și aș vrea să urez uh, bun venit directorului general al Asociației Europene pentru Artizanat și IMM-uri și îi urez bun venit și secretar, secretarului general al Confederației Europene a Sindicatelor, precum și directorului Business Europe Market Access Working Group, René van Sloten. Începem prin a-i da cuvântul domnului Benassi și îi rog pe invitații noștri să respecte timpul alocat intervenției. După care vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri. Aș vrea să ne concentrăm asupra unei uh, chestiuni. Știm că Comisia Europeană a adoptat o strategie în 2006, Parlamentul a adoptat un raport asupra Europei globale și aș vrea să ne concentrăm asupra întrebării ce s-a întâmplat în ultimii ani și cum anume reușește Europa să atingă țintele din această strategie. Îi uh, dau cuvântul domnului Benasi pentru 10 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă mulțumesc pentru invitație și aș vrea să vă vorbesc despre rezultatul analizei pe care am efectuat-o și să vă vorbesc despre uh, situația comercială pentru IMM-uri și să abordez uh, mai multe aspecte legate de uh, situația IMM-urilor și la sfârșit aș vrea să închei cu o întrebare. În ceea ce privește analiza, efectele comerțului internațional sunt uh, adesea mai degrabă o provocare decât o oportunitate. De exemplu, atunci când multinaționalele intră pe o piață națională, întreprinderile respectivei țări se confruntă cu o concurență sporită. Al doilea aspect este că competitivitatea internațională nu începe la graniță, ci începe încă de pe teritoriul țării respective, pentru că afectează întregul lanț al valorii adăugate. Nu afectează doar competitivitatea actorilor globali, ci competitivitatea tuturor întreprinderilor și în special competitivitatea IMM-urilor. Iată de ce IMM-urile europene trebuie ajutate să aibă acces pe piețele externe și trebuie ajutate prin asigurarea de condiții echitabile. De asemenea, trebuie să se pună accentul pe aspectele economice. Trebuie să se încheie acorduri cu regiunile interesante din punct de vedere comercial. Trebuie să se deschidă piețele și să se elimine obstacolele în calea comerțului. E nevoie de condiții egale pentru comerțul internațional. Piața internă este deschisă și transparentă și este de înțeles faptul că Uniunea Europeană trebuie să aibă o poziție ofensivă pentru a crea condiții bune pentru accesul întreprinderilor europene pe piețele externe. Însă există sectoare care sunt în continuare în pericol din uh, cauze externe, din cauza standardelor diferite și uh, din cauza subvențiilor, de exemplu și în astfel de situații trebuie să se poată institui măsuri protectoare temporare. Instrumentele de apărare comercială trebuie să se adapteze mai bine IMM-urilor. E adevărat că Comisia a făcut foarte multe în ultimul an, însă dacă luăm exemplul procedurilor de antidumping, Procedura de înaintare a plângerilor este foarte, foarte complicată. Ar trebui să se reducă documentele necesare la câteva pagini și dacă comisia primește o plângere, ar trebui să ajute IMM-urile să se apere, pentru că IMM-urile nu pot uh, să angajeze avocați din uh, lipsa fondurilor. Un al treilea punct, e nevoie de instrumente mai eficiente pentru că instrumentele actuale nu sunt exploatate pe deplin. Aș vrea să dau exemplul bazei de date cu privire la accesul la piețe. Este un instrument foarte bun, însă prea complex pentru IMM-uri. IMM-urile trebuie să poată să raporteze eficient barierele în calea comerțului. Avem nevoie de un registru de plângeri care să fie mult mai ușor accesibil pentru IMM-uri. Aș vrea să spun că anumite servicii vamale nu sunt suficient de dotate pentru a lupta împotriva contrafacerii. Există o absență a voinței politice pentru a aborda în mod eficient această problemă. Există țări în care parteneriatele public-privat în acest uh, domeniu nu funcționează uh, bine o reprezentanță permanentă a Uniunii Europene ar putea să informeze toți actorii în ceea ce privește contrafacerea. Un alt punct important pentru noi este următorul. Poate că ar fi mai eficient dacă Comisia ar discuta cu rețelele locale și naționale care sunt specializate în lucrul cu IMM-urile afacerile regionale, camere economice, rețele care ar trebui să fie consultate și exploatate, pentru că pot fi foarte uh, bine folosite. Aceste rețele trebuie să fie cultivate. Uh, echipele de acces la piețe sunt uh, foarte bune, însă s-ar putea obține și mai multe informații prin instituirea unor rețele adecvate în interiorul Uniunii Europene. Pentru ca obligațiile bilaterale și multilaterale să fie mai bine respectate, avem nevoie de un instrument prin care să rezolvăm problemele. Un dialog instituționalizat, de exemplu, un sistem de soluționare a litigiilor și așa mai departe aceste instrumente nu sunt utilizate și dezvoltate așa cum se cuvine și din punctul nostru de vedere acest lucru se datorează faptului că nu există o transparență uh, suficient de mare. Uniunea Europeană are un rol important de jucat în ceea ce privește politica de investiții. Suntem pentru o mai mare armonizare a legislației cu privire la investițiile în uh, întreprinderi noi întreprinderi inovante. În uh, sinteză, cerem instituțiilor europene să facă progrese în negocierile bilaterale și multilaterale pentru a reduce barierele tarifare și netarifare în, cad, în uh, calea comerțului, să consolideze concurența, să acorde consiliere IMM-urilor atunci când acestea vor să intre pe piețele internaționale, să încheie parteneriate cu privire la accesul la piețe. Îndemnăm Comisia să ne ajute să obținem accesul pe piețele externe, mai ales pe piețele țărilor vecine. Și, de asemenea, cerem Comisiei să ia măsurile protectoare necesare, să exploateze pe deplin instrumentele existente și să lupte mai bine împotriva contrafacerii. Ne dorim de asemenea o mai bună cooperare între Comisia Europeană, instituțiile europene, rețelele naționale și regionale și, de asemenea, vrem să se armonizeze standardele pentru investiții. Închei punând o întrebare care sper că va face obiectul dezbaterii din, de astăzi cum pot coopera Comisia și Consiliul pentru a determina țările și regiunile cu care se negociază acordul de liber schimb? Și a doua întrebare, ce se întâmplă dacă Parlamentul European și Consiliul dau linii directoare care se contrazic unele pe altele? Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și vă mulțumesc și că ați respectat timpul acordat intervenției dumneavoastră. Îi dăm cuvântul lui John Monks, secretarul Confederației Europene a Sindicatelor. Domnule Monks, aveți cuvântul. This, take part in this hearing, uh, today. Mulțumesc foarte mult. Este o onoare pentru mine să particip la această audiere. Din partea sindicatelor, noi suntem de acord cu faptul că Europa are nevoie de o politică comercială bună și eficientă. Acest lucru este foarte important, fiindcă comerțul este esențial. Suntem de acord cu acest lucru și, bineînțeles, considerăm că comerțul european, relațiile externe, ar trebui să-și aducă contribuția la obiectivele generale ale Uniunii Europene, economice, bineînțeles, în ceea ce privește competitivitatea și uh, nevoia de a ne câștiga existența pe lume, nu-i așa? Dar și faptul că nu trebuie să trecem cu vederea valorile și trăsăturile specifice ale Europei în negocierile noastre comerciale, astfel încât noi încercăm să ne folosim de negocierile uh, comerciale și de cele, ale, cele de relații externe ca vector pentru um, răspândirea caracteristicilor sistemului european, de pildă, de pildă promovarea creșterii durabile a parteneriatelor sociabile, uh, sociale, mă scuzați, a um, condițiilor decente de muncă, uh, a Cartei Fundamentale a Drepturilor Omului. Avem nevoie de acestea din când în când, fiindcă, iată, până la urmă concurăm cu țări unde nu există modele sociale, unde în unele cazuri nu se respectă nici unele din normele și standardele internaționale cu privire la drepturile omului, uh, unde munca decentă, unde pe munca decentă nu se dă doi bani și noi le dăm lor acces la piața internă a Uniunii Europene, pe considerente lipsite de competitivitate. Iar după noi acest lucru este absurd, este o prostie. Noi dorim ca politicile comerciale să țină cont de aceste dimensiuni de mediu, dimensiunea socială și a drepturilor omului, nu în ultimul rând. În egală măsură, și a, apropo, toate acestea se reflectă foarte bine în articolul 21 al noului tratat de la Lisabona, suntem de părere că politicile comerciale trebuie să fie desfășurate în mod deschis. Ne bucură rolul pe care îl joacă acum Parlamentul în conformitate cu tratatul de la Lisabona și competențele sale sporite în acest sens. Și suntem de părere că funcția prioritară a Serviciului de Acțiune Externă ar trebui să se sporească conștientizarea cu privire la modelul european social. Noi suntem de părere că statul social poate ajuta competitivitatea într-o lume civilizată. Iar acest lucru ar trebui să reprezinte unul dintre obiectivele noastre. Neoliberalii, neoliberalii a căror, a căror ideologie și-a adus contribuția la la prăbușirea piețelor financiare și-au um, uh, folosit fiecare metodă pentru a-și promova ideologia în lumea întreagă. Și sunt de părere că noi avem uh, noi punem accentul diferit, noi avem o perspectivă diferită și ar trebui să facem același lucru. Iar în acest sens, Serviciul de Acțiune Externă uh, prin uh, ambasadele cheie ar trebui să includă atașați pe relații externe care ar trebui să, să aibă cunoștințe în domeniul politicilor sociale și de ocupare a forței de muncă. Nu ar trebui să fie vorba doar de diplomați aici. Poate că unii ar putea uh, să provină din organizațiile partenerilor sociali, de pildă, asociațiile partenerilor sociali. Încă încercăm să digerăm această criză și nu am scăpat de ea nici pe departe. Vom, vor avea mâine loc demonstrații ETUC la Bruxelles uh, uh, ca reacție la măsurile de austeritate care se iau în mai toate statele europene. Dar trebuie să tragem învățăminte de pe urma acestei crize, să înțelegem unde am greșit. Unde am greșit? Ei bine, uh, modelul piețelor libere și dereglementate la nivel intern și extern a eșuat lamentabil. Și <laughs> nu numai că a eșuat, a decedat și a fost a putut fi resuscitat doar uh, prin injecții masive de capital uh, din banii din buzunarele contribuabilor. Este foarte important să ținem cont de acest lucru, fiindcă, iată, acest lesefer uh, are și limitele lui, de reglementarea nu trebuie considerată întotdeauna un lucru bun la nivel intrinsec și am învățat în ultimii 2-3 ani că E nevoie de mai multă reglementare, una inteligentă. Aceasta nu ar fi stricat, cu siguranță. Uniunea Europeană își desfășoară acțiuni consecvente uh, față de um, ONU. Am ajuns într-o situație bizară în care uh, Organizația Mondială a Comerțului nu are nicio legătură cu, cu Organizația Internațională a Muncii. E ca și cum ar fi fost, ar fi fost de pe două uh, planete diferite și um, uh, OMC spune ce, ce, ce spune uh, o nu în nicio legătură cu noi. Dar acum, uite, am făcut pași uh, buni, am făcut pași în direcția așa bună, mai ales în ceea ce privește studiile comune, dar suntem departe de abordarea integrată de care avem nevoie la nivelul familiei ONU. Vrem să ne asigurăm, să ne, să, să ne asigurăm în egală măsură că se impun uh, sancțiuni în ceea ce privește nerespectarea standardelor comerciale, dar și cele legate de mediu și de drepturile omului. Și că nu este vorba doar de un sistem acceptă sau, uh, sau, sau nu acceptat, ci uh, trebuie să. Și în momentul în care negocierile de la Doha sperăm să fie reluate, declarația ministerială a OMC va stabili această legătură între comerț și celelalte aspecte la care am făcut uh, referire. Dacă, aș, dacă îmi permiteți, aș dori să vă spun câteva cuvinte despre relațiile comerciale bilaterale, nucleul actual al relațiilor noastre, care doresc să sporească angajamentul privind creșterea, dezvol- uh, creșterea și dezvoltarea durabilă în cadrul um, um, hotărârilor luate deja. Noi dorim ca integrarea regională să aibă loc, uh, care să meargă mână în mână cu garanțiile sociale și care să fie incluse într-o dimensiune teritorială alături de um, țările ACP și America Latină și să ne concentrăm mai mult pe nivelul local. Este uh, și um, nu suntem de acord cu ce a spus Andreas. Aici nu, aici avem, avem nevoie de o dezvoltare um, durabilă, a, de o abordare durabilă a relațiilor comerciale. Noi dorim suspendarea acordului de liber schimb cu Columbia, cel puțin până situația drepturilor omului este clarificată în această țară și ne îngrijorează faptul că India nu dorește să includă un capitol privind dezvoltarea durabilă. Nu uh, dorim ca, ca nu dorim să existe niciun alese fără un astfel de, cap, fără astfel de capitol. Că um, aleseul cu Corea include un astfel de capitol, dar acolo ne îngrijorează punerea aplicarea acestuia și cred că este foarte important să monitorizăm îndeaproape situația cu Corea. Nu este exact acea situație, dar avem o paralelă aici în ceea ce privește atâncirea relațiilor cu SUA. Aici mi se pare că uh, este foarte important uh, să se dezvolte acestea prin Consiliul Economic Transatlantic, nu doar la nivelul mediului de afaceri, dar și la alte niveluri, fiindcă americanii au fost întotdeauna reticenți în ceea ce privește includerea partenerilor sociali în, acest, în acest dialog, uh, dar uh, având un, un nou regim la Casa Albă, s-ar putea ca această ușă să poată fi deschisă din nou. Iar în ceea ce privește Canada, în egală măsură, acolo unde se discută uh, un parteneriat economic mai strâns uh, la ora actuală. Uniunea Europeană are un potențial enorm de a face bine în lume prin valorile sale, uh, standardele sale, cum ar fi standardul RICI, normele RICI, uh, cum ar fi serviciile publice, transparența. Toate aceste valori europene sunt valori care trebuie să fie uh, urmărite pe viitor. Aceste, acestea sunt aspectele Acestea au fost aspectele pe care doream să le menționez în această după și sper să țineți cont de ele. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Monks. Îmi cer scuze că am fost blocat în trafic și mulțumesc Daniel Caspare că mi-a ținut locul. Ați ridicat câteva chestiuni care ne-au fost aduse uh, în atenția noastră săptămâna trecută la, forumul, la forul OMC de la Geneva privind chestiunile de mediu înconjurător și chestiunile legate de mediul înconjurător au, au figurat pe ordinea de zi la această întâlnire. Mă bucur că ați eh, făcut referire la ele. Mulțumesc. Trecem la domnul Rene Van Sloten, eh, director al Business Europe Market Access Working Group. Domnul Van Sloten, aveți cuvântul. Thank you, Chair. Um... Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Mă numesc Rene Van Sloten și în mod normal lucrez pentru Consiliul privind uh, industria chimică din Europa, CEFIC. Astăzi însă mă aflu aici în calitate de invitat din partea Business Europe Market Access um, Working Group, grupul de lucru. Mă bucur că sunt aici în fața Comisiei INTA și vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat la acest schimb de opinii cu privire la aceste noi politici pentru Europa în cadrul strategiei Europa 2020. Principalul meu mesaj este că creșterea va veni din altă parte. Pe termen scurt, în mod evident, țările emergente din Asia și America Latină vor depăși mai ușor decât Europa criza economică, iar creșterea din Europeană în următorii ani va fi una lentă. PIB-ul înainte de criză, precum și nivelul um, PIB, uh, încă nu promit să crească foarte tare. Fizicianul danez Niels Bohr a spus că este foarte greu să îți dai cu presupusul, să faci anticipări, mai ales în ceea ce privește viitorul. Însă, uh, trebuie să vedem că există anumite tendințe pe plan mondial care vor schimba Europa și vor schimba și locul pe care le ocupă industria europeană în Europa. În conformitate cu un raport din partea DG Research din 2009 și intitulat Lumea în 2025, centrul de greutate al producției mondiale se va deplasa către Asia, care în 2025 va reprezenta peste 30% din uh, procentul PIB. PIB-ul Asiei îl va depăși cu mult pe cel al Uniunii Europene, care se estimează că va reprezenta ceva mai mult de 20%. Acest lucru atât pe termen scurt cât și pe termen lung. Înseamnă, acest lucru înseamnă că, până la urmă, creșterea va veni din uh, afara Europei. Cu alte cuvinte, exporturile sunt și ar trebui să rămână și în continuare un factor de bază pentru economia europeană. Al doilea mesaj uh, din partea mea ar fi că o noua politică comercială ar trebui să respecte în continuare coordonatele prevăzute deja în comunicarea Global Europe, strategia folosit foarte mult Europei din 2006, iar oamenii de afaceri consideră că până la urmă Atât orientarea sa economică, cât și principale componente trebuie să se mențină dacă se dorește o competitivitate a Europei și pe viitor. Cu siguranță s-au produs schimbări în ultimii ani și um, mai ales a avut loc această criză economică, a avut loc această orientare către o creștere mai verde, mai ecologică și schimbările aduse de tratatul de la Lisabona o variantă actualizată trebuie să țină cont de toate aceste chestiuni. Totuși, Uniunea Europeană trebuie să se ocupe de aceste noi realități și, în același timp, să rămână pe deplin conștientă de principalul scop al comerțului, și anume acela de a genera creștere pe termen lung și o ocupare a forței de muncă în economia europeană. Un prim reper pentru viitoarea politică, pentru viitorul acestei politici, este acela de a defini obiectivele strategice ale UE, atât pe termen mediu cât și lung, mai ales în ceea ce privește ultimele uh, țări. În ceea ce privește ultimii parteneri, cum ar fi uh, parteneri strategici, cum sunt SUA, Canada și Japonia, ne propunem ca acest lucru să, uh, să avem o abordare, să spunem, care să anticipeze oarecum tendințele. Trebuie să încercăm să evităm o defavorizare a afacerilor în relație cu celelalte regiuni economice ale lumii. Trade împreună cu Digi Enterprise uh, și firește cu statele membre și cu aceste comisii și alte comisii, trebuie din acest motiv să facă o evaluare constantă a propunerilor de reglementare în partea UE cu privire la impactul asupra competitivității externe a uh, companiilor europene. Politica privind schimbările climatice reprezintă un exemplu concret al acestei tendințe și trebuie să fie adaptată pentru a exista o compatibilitate în legătură cu viitorul industriei europene non-incluziunea acestor ținte și politica de vecinătate al Europei, precum uh, și uh, noile zone de liber schimb, reprezintă o ocazie irosită pentru a asigura condiții echitabile pentru industria europeană. Un al treilea mesaj ar fi ca noua politică în domeniul comerțului să asigure un acces real pentru companiile europene pe piață, să le permită să crească și să sporească ocuparea forței de muncă. Există mai multe componente pentru astfel de strategie privind accesul pe piață. În primul rând, să se evite să se combată protecționismul, apoi avansarea, avansul înregistrat de negocierile multilaterale și bilaterale, apoi prevederea unei cooperări în materie de reglementare. De asemenea, o afirmare a intereselor UE în cooperarea cu partenerii strategici și apoi, să spunem, nevoile în materie de uh, aplicare a acestor prevederi. Și accentul trebuie să fie pus pe accentul, uh, accentul trebuie pus pe accesul pe piață și pe investițiile în piețele cheie pentru îmbunătățirea uh, mediului global. Business Europe uh, este în continuare convins că o înțelegere conform de la Doha cât mai bună reprezintă cea mai bună modalitate pentru a asigura o liberalizare comercială corectă a economiei mondiale. Brazilia, India sau China trebuie și ele să aducă o contribuție în conformitate cu ponderea lor politică și economică. Anumite bunuri, cum ar fi uh, substanțele chimice, energii regenerabile uh, și așa mai departe, serviciile, toate acestea trebuie să facă parte din un rezultat ambițios al rundei Doha. Deși ne-am luat angajamentul ferm de a încheia cu succes uh, runda Doha, care să uh, reinstaureze încrederea în piețele libere și să accelereze relansarea mondială, aceste acorduri sunt esențiale pentru sporirea accesului pe piață pentru țări cum sunt Corea de Sud, India, Asia de Sud-Est și America Latină. Uniunea Europeană trebuie să-și promoveze exporturile cu convingere și în același timp interesele de investiții în cadrul acestor negocieri într-o strânsă cooperare cu companiile europene investițiile și îmbunătățirile aduse în sectoare extrem de importante, cum sunt cele de informații și comunicații, telecomunicații, de poștă și transporturi și așa mai departe, serviciile în domeniul energiei și de mediu, precum și măsuri luate în mod deosebit de către țările mari, emergente, toate acestea sunt necesare pentru crearea de noi posibilități de afaceri esențiale pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Diferențele de reglementare pot submina atât comerțul cât și investițiile. Uniunea Europeană trebuie să se folosească de dialogurile sale bilaterale, în mod deosebit cu Statele Unite, cât și cu China, Rusia și Japonia, pentru a preîntâmpina aceste diferende de reglementare dăunătoare, spre exemplu, reglementarea în domeniul sectorului financiar. Convergența în materie de reglementare trebuie să aibă la bază dezvoltarea unor standarde deschise și pro-competitive pentru Uh, piețele industriale și de servicii. De asemenea, politicile comerciale trebuie să fie în conformitate cu nevoile și politicile interne uh, din Europeană. Spre exemplu, Uniunea Europeană ar trebui să-și propună să promoveze uh, un regim de proprietate intelectuală foarte puternic, atât în interiorul UE, cât și în afara sa, pentru a sprijini inovarea și pentru a sprijini dezvoltarea de noi tehnologii. De asemenea, trebuie sprijinite acele domenii în care Uniunea Europeană are un avantaj competitiv și în care a luat-o înaintea principalor parteneri săi comerciali cum ar fi tehnologii inovatoare și cu emisii reduse de carbon. Și o emisie, o atenție deosebită trebuie acordată piețelor privind licitațiile publice care reprezintă tot, achizițiile publice care reprezintă o pondere semnificativă din PIB. De asemenea, atenție trebuie acordată concurenței neloiale, subvențiilor și uh, trebuie combaterii măsurilor și sporirii măsurilor um, antidumping. În același timp, orice negocieri vor fi inutile dacă nu există aceste, a, aceste intenții clare pentru a arăta că se pot respecta aceste angajamente. Strategia de piață a UE ar trebui să se concentreze pe uh, piețele emergente gen Rusia, China, India și Brazilia. Și în același timp trebuie să aibă o poziție foarte clară împotriva acelor țări care nu își respectă angajamentele comerciale internaționale. Accesul la materiile prime și la resurse energetice vor afecta companiile europene ca urmare a sporirii concurenței la nivel mondial, a unor politici intervenționiste ale unor guverne și ca urmare a cererii pentru tehnologii verzi. Uniunea Europeană trebuie să accelereze punerea în aplicare a strategiei privind materiile prime și precum și propunerile grupului ad hoc uh, prin care s-au definit principalele materii prime pentru Uniunea Europeană, astfel încât să fie combătute intervențiile guvernamentale și pentru a menține deschise piața privind materiile prime. Cât privește politicile interne ale UE, mizăm pe sprijinul Parlamentului European pentru a face o diferențiere clară între politicile agricole care sprijin uh, siguranța alimentară și politicile care își propun să sprijine dezvoltarea agriculturii și energiei. Energia de multe ori nu este neapărat folosită în mod durabil și de multe ori are efecte secundare dăunătoare pentru acele industrii care folosesc resurse din agricultură pe post de materii prime așa cum se întâmplă, spre exemplu, cu alimentele, cu industria celuloză și hârtie sau industria alimentară sau chimică. Spre exemplu, în industria chimică putem folosi bioetanol din Brazilia cu condiția ca acesta să fie cultivat în mod durabil. Însă taxa de import este de 60% în UE. Chiar credeți că în aceste împrejurări o să se ecologizeze această uh, industrie? Tarifele ridicate și în același timp subvențiile foarte mari amenință uh, competitivitatea acestor industrii de importante și în același timp riscă să împiedice aceste, uh, aceste ramuri industriale. Și al patrulea și ultimul mesaj este că pentru a putea transforma într-un succes această nouă politică comercială, e nevoie de o cooperare între Comisie, Parlamentul European, statele membre și mediul de afaceri. Tratatul de la Lisabona consolidează influența Uniunii Europene în politicile de comerciare și de investiții. De asemenea, rolul Parlamentului European subliniază și mai mult uh, interesele cetățeanului european în cadrul dezbaterii, iar cetățenii europeni sunt atenți la viitorul lor și este extrem de important ca politica UE în domeniul comerțului să contribuie la crearea de locuri de muncă. Până acum, Parlamentul a dat dovadă că joacă un rol foarte constructiv în ceea ce privește acordul liber schimb între UE și Corea de Sud și acest lucru sperăm că va continua și pe viitor. Domnilor și domnilor, Business Europe crede că liberalizarea este cea mai eficientă modalitate prin care comerțul poate crea locuri de muncă, poate spori productivitatea, iar cea mai uh, bună industrie a Uniunii Europene poate crea uh, locuri de muncă și este un, sunt sectoare orientate către export. Este foarte clar că interesul cetățenilor și angajaților este mai bine deservit de o mai bună deschidere a pieței, atât în cadrul UE, cât și către țările terțe. Și mizăm pe instituțiile UE să ne ajute să atingem acest obiectiv. În încheiere, cele patru mesaje au fost creșterea vine din altă parte, principalele trăsături ale Europei globale ar trebui să fie menținute, noua politică comercială ar trebui să permită un acces al companiilor și în același timp e nevoie de o cooperare între toți factorii implicați și în mod deosebit cooperarea cu Parlamentul European pentru a atinge acestor obiective. Thank you, Mr. Um, Mulțumesc. Rog Comisia să facă observații. Domnul Kasak. Da, благодаря, уважаеми колеги. Наистина, изключих с внимание презентациите. Mulțumesc, am ascultat cu mare atenție cele trei prezentări ale invitațiilor de astăzi. Chestiunile pe care le-au menționat sunt uh, foarte importante și sunt înscrise pe ordinea de zi a diferitelor dezbateri din comisie, fie că vorbim despre rapoarte, fie că vorbim despre propuneri legate de politica comercială comună sau fie că e vorba despre negocieri comerciale. Cred că subiectul pe care îl abordăm astăzi este foarte important mai ales uh, după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și având în vedere prioritățile Uniunii Europene, prioritățile Parlamentului și prioritățile Parlamentului în cadrul negocierilor uh, uh, convențiilor pe care le vom semna. Aș vrea să pun mai multe întrebări și sper să obțin răspunsuri uh, directe din partea comisiei, dacă este reprezentat uh, aici. În primul rând, stimați uh, invitați, Știți cum ar putea un european să-și procure materii prime din țări terțe? în mod fiabil? Cum ar putea să faciliteze politica comercială livrările de astfel de materiale? A doua întrebare este legată de comerțul de servicii. În anumite negocieri bilaterale sau multilaterale se încearcă găsirea unei tranziții către dimensiunea serviciilor, însă nu am avut succes mă întreb dacă abordarea multilaterală ar fi mai fructuoasă pe viitor. Și, în sfârșit, stimat orator, care este stimați invitați, care este părerea dumneavoastră cu privire la revizuirea politicii agricole comune? revizuirea PAC va garanta o creștere economică durabilă în țările membre ale Uniunii Europene? Vă mulțumesc! Este o întrebare pe care o punem de ani de zile în legătură cu politica agricolă comună și încă nu am primit un răspuns. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, aș vrea să pornesc de la ceea ce a spus colegul meu, Metin Kazak. Purtăm o discuție pasionantă cu privire la negocierea acordurilor bilaterale între Uniunea Europeană și spații economice mari, cum este India. cu Mercosur sau cu Brazilia. Mă interesează în special o chestiune și mă adresez celor trei invitați. În ce măsură considerați că lucrurile pregătitoare ale comisiei sunt suficiente? Ce vreau să spun cu asta? Aveți impresia că Există deja suficiente informații în Uniunea Europeană cu la obiectivele strategice ale partenerilor noștri? Credeți că acționăm suficient de coordonat, având în vedere aceste obiective strategice? Și care este părerea dumneavoastră în ceea ce privește relațiile cu Republica Populară Chineză? În Statele Unite se poartă o discuție la ora actuală mai ales în cadrul Congresului, cu privire la anumite măsuri comerciale. Congresul discută despre măsuri comerciale pentru a corecta supraevaluarea monedei chineze. Credeți că Uniunea Europeană ar trebui să procedeze la fel? Sau considerați că poziția actuală Uh, a Uniunii Europene față de China este suficientă. Daniel. E un punct legat de respectarea regulamentului? Mulțumesc, Robert. E un subiect pasionant, însă întrebarea este cum să discutăm despre subiectul acesta fără să ne repetăm? Intervențiile pe care eh, le-am ascultat nu au venit cu elemente surprinzătoare. Era de așteptat ca Business Europe, de exemplu, să pledeze pentru o mai mare liberalizare, pentru că uh, Asta înseamnă mai multe locuri de muncă, e bine pentru întreprinderi, e bine pentru creșterea economică în Europa și dacă există creștere economică, totul merge bine. Și reprezentantul sindicatelor a avut o intervenție previzibilă. Ne-a spus că este absolut indispensabil să se includă aspectele sociale și de mediu în acordurile de liber schimb. Cam acesta este stadiul discuțiilor și în această comisie. Întrebarea este cum putem să ieșim din acest raport de forțe și din această opoziție între cele două puncte de vedere. Poate că punctul de vedere al Business Europe este diferit, însă atunci când discutăm despre un acord de liber schimb, e important să nu discutăm doar despre beneficiile de pe urma exporturilor, ci și despre pierderile de pe urma importurilor, pentru că atunci când se negociază un acord comercial, Asta nu se face doar pentru a ne spori exporturile. Vorbim despre un partener comercial care în general ne cere să liberalizăm accesul pe piața noastră pentru, a, pentru că beneficiază de avantaje în anumite sectoare. La nivel european se poartă discuții, însă încă nu am căzut de acord în privința sectoarelor pe care le dorim sectoare cheie de export și în privința sectoarelor care trebuie neapărat ocrotite pe plan european, pentru că sunt sectoare cu perspective, sectoare care au un rol important în amenajarea teritoriului, care au un rol important uh, în domeniul social, creează locuri de muncă calificate. E bine, din păcate, nu reușim să purtăm această discuție. Discutăm despre un acord comercial și, în funcție de acordul comercial respectiv, redefinim uh, sfera de acoperire a serviciilor europene și așa mai departe. Și cred că nu vom ieși din acest impas atâta timp cât nu vom face legătura între strategia comercială, pe de-o parte, și o adevărată strategie industrială europeană, o strategie cu privire la serviciile publice, o strategie pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice, împotriva crizei sociale care afectează foarte puternic Europa. Deci, UNU, Care este politica noastră industrială? Care sunt sectoarele pe care mizăm? Care sunt sectoarele pe care le putem uh, câștiga pe plan internațional? Și pe de altă parte, după cum s-a spus și azi dimineață, nu putem să scăpăm de uh, accesul pe piața europeană. Din momentul în care știm că există dumping social, de mediu, fiscal, monetar, realizăm faptul că va trebui să purtăm o discuție generală cu privire la accesul pe piața europeană. Cred că atât timp cât nu purtăm această discuție înainte de a ne elabora strategia comercială, nu vom putea defini mizele europene. Mulțumesc! Domnul Cadia. Mulțumesc, domnule președinte. Mie unul îmi place la nebunie genul acesta de dezbatere. Pentru că unii consideră că comerțul este o chestiune tehnică. Că e vorba despre standarde, că e important e să vorbești cât mai bine despre investiții, să vorbești bine despre barierele vamale și așa mai departe. Însă chestiunea aceasta este eminamente politică. Și dacă mă bucur de un lucru, mă bucur de faptul că rolul Parlamentului sporește și chestiunea aceasta devine o chestiune socială care preocupă parlamentarii în cadrul unui, unei dezbateri politice. Pentru că asistăm la eșecul Europei un eșec care decurge din ideologia comerț de dragul comerțului. Unii au impresia că s-au înregistrat succese, unii consideră că liberalizarea excesivă ale cărei efecte se resimt încă, liberalizarea aceasta este încă bună. Efectele sunt vizibile și cu toate acestea, iată, încă ni se mai dau lecții de liberalizare. Documentul acesta cu privire la strategia 2020 al uh, Comisiei, după abordarea, adoptarea tratatului de la Lisabona, strategia aceasta trebuie să conțină prioritățile, valorile, sensul pe care Europa îl dă politicii sale comerciale. Și există aspecte care se desprind Introducerea standardelor sociale sau de mediu este importantă pentru consumatori. Trebuie să existe măsuri obligatorii. Putem să venim cu formule foarte generoase, însă trebuie să se aplice în fapte. Toți partenerii Europei au semnat convenții, însă Europa nu se asigură că aceste convenții sunt aplicate. A, păi, în cazul acesta să ni se explice la ce servesc aceste convenții. Apoi, în ceea ce privește drepturile omului, s-a evocat aici cazul Columbiei. Chestiunea a trebuit abordată. Comerțul internațional și drepturile omului sunt două puncte importante. Europa trebuie să reflecteze și la coerența politicilor sale de comerț internațional, pentru că avem impresia că comerțul internațional este rupt de tot restul. Însă, când se semnează un acord cu o anumită țară, acest acord are o repercusiune asupra agriculturii, industriei, cercetării, etc., etc. Însă toate aceste consecințe nu sunt evaluate sau sunt evaluate după. Luăm măsuri de protecție, însă nu suntem siguri de cât de eficiente sunt aceste măsuri și dacă împiedică repercusiuni grave asupra unor industrii sau sectoare. Protecționismul e un uh, cuvânt uh, urât pentru unii, însă pentru mine nu atunci când e vorba despre protecție. Guvernul american își protejează spațiul fără să treacă drept protecționist. Nu se poate spune că e un guvern stângist. Și Europa poate să se gândească la cum anume ar putea să-și protejeze anumite sectoare industriale. Nu vreau să insist prea mult, însă să-mi fie cu iertare. Îl ascult pe reprezentantul Business Europe și aș vrea să îl invit să devină revoluționar. Poate că a venit timpul ca întreprinderile europene să-și mai schimbe puțin discursul și să-și asume responsabilitatea. Uh, mulțumesc, uh, Kadir. Poate că unii deja cred că ești revoluționar. Nu mă ascultă. Kadir, nu mă ascultă. Spuneam că unii poate și închipuie că ești deja un revoluționar. Îți mulțumesc pentru comentarii, oricum. Daniel. Nu știu dacă răspunsurile date de vorbitor sunt cele potrivite, adecvate pentru chestiile discutate. Întrebarea este care este direcția pe care dorim să o apucăm? Nu este vorba doar de o strategie, dar și de ținte, de obiective clare pentru a avea o strategie și când analizăm strategia 2020 pe care a înaintat-o Comisia și care a fost discutată în Parlament, ne întrebăm dacă aceasta însumează toate aceste ținte și obiective pe care ni le dorim cu toții? Este direcția cea bună pe care dorim să o apucăm? Sunt întrebări pe care trebuie să ni le punem. Din nefericire, strategia 2020 nu are ce ne trebuie pentru a înregistra progres, mai ales în ceea ce privește o politică comercială. Cred că trebuie să ne întrebăm care este viitorul politicii industriale, de pildă. Iată o întrebare foarte grea. Iată, deci avem Europa globală, avem avizul Parlamentului European cu privire la aceasta și haideți să ne uităm cum uh, sunt analizate aceste strategii, să vedem uh, care sunt constatările departamentului uh, nostru cu privire la aceste strategii. Ne dăm seama că obiectivele obiectivele în trecut nu au fost atinse, nu s-au luat în serios destul Acordurile de liber schimb sunt o altă chestiune. Acum avem un acord de liber schimb cu Corea de Sud, dar avem și alte ALS-uri care sunt în aer, care nu au nu s-au materializat. Mai e și chestiunea achizițiilor publice și aici ne confruntăm cu probleme. Și în ceea ce privește achizițiile publice, nu cred că avem vreo piață în, afața, în afara Uniunii Europene care putem să negociem cum trebuie cu privire la achizițiile publice, se mai pun probleme și în legătură cu standardele. În Asia, de pildă, standardele și normele discutate nu sunt uh, aplicate. Acum trei ani am avut o reformă propusă de comisie și nu s-a întâmplat nimic. Putem să luăm fiecare subiect pe rând și să vedem că nu au fost încununate cu succes astfel încât vă întreb ce înseamnă această dezvoltare, ce înseamnă o nouă politică comercială și care sunt uh, etapele acesteia care vor avea loc. Care este situația cu Statele Unite, cu China, cu America de Sud, cu Asia de Sud-Est? Avem tot soiul de subiecte deschise care nu au fost tratate în mod exhaustiv. Și, ca urmare, Iată că uh, e, e, sunt frunte alte economii, iar Uniunea Europeană rămâne codașă. Care este calea de urmat? Cum putem înregistra progres? Știm prea puține despre acest uh, domeniu, am discutat prea puțin într-un mod cuprinzător și poate că într-o a doua rundă a discuțiilor, vorbitorul, domnul vorbitor, ar putea să ne spună în ultimii patru ani, unde am înregistrat succes, unde am eșuat și pe viitor, care sunt provocările principale cu care ne vom confrunta în ceea ce privește politica comercială și în ceea ce privește dimensiunea socială a acesteia, care sunt principalele răspunderi și care sunt, până la urmă, elementele cheie ale unei strategii de succes pe viitor. Mulțumesc, Daniel. Domnul Schulz va fi ultimul vorbitor după care vom începe o nouă rundă de discuții. Mulțumesc, domnule Schulz. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc intervenția dumneavoastră exprim foarte bine caracterul ambivalent uh, al prezentărilor pe care le-am ascultat. În primul rând, vreau să vă întreb cum evaluați dumneavoastră rezultatele strategiei Global Europe. După mine a fost uh, un eșec, dar poate că unii dintre dumneavoastră N-ați fi de acord. Vedem că OMC-ul uh, nu a înregistrat progres și bate tot pasul pe loc. cum rămâne cu legătura între strategia comercială și celelalte politici ale Uniunii Europene, politica externă, de dezvoltare a piețelor financiare și așa mai departe. Fiindcă toate acestea trebuie să-și aducă contribuția la îmbunătățirea nivelului de trai a cetățenilor europeni, dar uh, și nu numai, și a, și a cetățenilor țărilor uh, care sunt partenerii noștri comerciali. Și bineînțeles, mai avem și strategia Europa 2020, care sunt evoluțiile tehnologice uh, pe care le vom avea până în 2020, care sunt, vor fi problemele economice cu care ne vom confrunta în această perioadă până în 2020. În situația de criză actuală e normal să ne punem aceste întrebări. Avem și criza produselor alimentare, printre altele, iată. Deci este important să găsim o, o armonie între politica economică și comercială, pentru ca în 2020 viața cetățenilor uh, europeni, viața oamenilor de pe întreg pământul să, să fie mai bună. Am văzut uh, de curând ce s-a întâmplat la conferința de verificare a um, um, obiectivelor de dezvoltare ale mileniului de la New York și am văzut uh, că nu a trezit prea mult interes, chiar dacă era o seamă de delegații prezente. Iar concluzia pe care trebuie să o tragem este că trebuie să ne întrebăm cum vom putea îndeplini aceste obiective de dezvoltare a mileniului și politica comercială. Și încă o, o chestiune. Aș dori să știu ce părere au experții. Dacă aceste schimburi comerciale sunt o situație în care ambele părți au de câștigat, în ce măsură strategia 2020 trebuie să fie reevaluată dacă dorim să existe acest sistem în care ambele părți să aibă de câștigat? Vă dau un exemplu pentru a mă înțelege mai bine. În Brazilia, producția de etanol ca sursă de energie alternativă pentru autoturisme este foarte dezvoltată, cu toate problemele aferente. Probleme care există, cu siguranță. Dar există soluții tehnice care ne permit, care permit, mă scuzați, constructorilor, constructorilor auto să folosească această sursă de energie care este din abundența de sa în uh, Brazilia, dar acești constructori, dar constructorii de, au, de autoturisme din Europa nu doresc să adopte în Europa aceste tehnologii, să aducă în Europa aceste tehnologii, ceea ce privează, uh, ceea ce interzice accesul Braziliei pe piața europeană. China, de pildă, cum? Trebuie să aprovizioneze un miliard și jumătate de chinezi. Ce înseamnă acest lucru pentru viitor. La ora actuală, China pare un, um, un concurent de temut, dar când ne gândim la aprovizionarea piețelor, care va fi impactul asupra creării, creării locurilor de muncă, a salariilor uh, echitabile și așa mai departe. Aș dori ca toate aceste chestiuni să fie abordate cu mai multă seriozitate în contribuțiile experților noștri. Vă mulțumesc! Mulțumesc, îl rog pe domnul Boldrin din partea comisiei să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Această dezbatere este foarte oportună și vreau să, mulțumesc, să vă mulțumesc pentru invitația din partea comisiei adesea când privim înainte, este foarte important să privim și înapoi și așa cum a spus și domnul Caspari, noi am fost foarte ocupați cu analizarea politicii actuale prin prisma acțiunilor noastre în cadrul Global Europe din 2006, astfel încât ne, ne putem stabili parametrii pentru, pentru calendarul nostru pe viitor și o să vă vorbesc acum despre evaluarea noastră a procesului Global Europe și voi prelua și unele dintre aspectele ridicate la această dezbatere foarte interesantă. Cred că principalul lucru pentru noi îl reprezintă faptul că s-a definit uh, elementul de competitivitate în legătură cu politica comercială și asta pentru prima oară. Și astfel a adus la oaltă aspectele interne și externe ale competitivității. De pildă, noi la DG Comerț uh, suntem de părere comerțul și investițiile străine directe joacă un, uh, un rol foarte un rol pozitiv în folosirea tehnologiilor uh, și a rentabilității, iar nu în, ultime, nu în ultimul rând în ceea ce privește accesarea piețelor din străinătate cele mai, care se dezvoltă cel mai repede și cele mai mari. Iar Global Europe a recunoscut pentru prima oară faptul că în momentul în care vorbim despre deschidere către investiții comerciale din, străin, din străinătate, nu este vorba doar de restricții cantitative. Avem nevoie de un, o politică a accesului pe piață a secolului 21. E vorba de bariere netarifare, achiziții publice, servicii, eh, mă scuzați, investiții în servicii, accesul la resurse, drepturile de proprietate intelectuală, toate aceste elemente sunt foarte importante. În al treilea rând, este foarte important să nu uităm faptul că uh, s-a pus capăt moratoriumului, moratoriumului privind uh, raporturile comerciale bilaterale de facto. După cum știți, am uh, terminat deja negocierile cu Corea de Sud, iar negocierile au fost lansate acum trei ani. Am, uh, același lucru s-a întâmplat și cu America Centrală, Columbia și Peru, s-a vorbit despre acest lucru. Și muncim din greu în ceea ce privește India, Canada și uh, alte țări ASEAN și am relansat discuțiile Mercosur. Iată, deci o agendă foarte bogată a negocierilor comerciale, care, alături de negocierile Doha, unde uh, unde rămânem optimiști, nu neapărat optimiști, dar foarte hotărâți să, să fie finalizate până la urmă. Iată o agendă foarte încărcată, cum am spus. Și știu foarte bine că Parlamentul ia în serios acest lucru și vă mulțumim foarte mult pentru toate observațiile și comentariile făcute în uh, această perioadă. Aș dori să mă refer pe scurt la câteva aspecte care au fost menționate aici. domnul Bernasia, aș dori să-i spun că ne dăm seama că IMM-urile se confruntă cu probleme, într-adevăr. Uh, în ceea ce privește uh, această uh, piață internațională înfricoșătoare, dar IMM-urile privesc acest lucru ca un prilej, nu numai ca pe o piedică, iar Comisia nu lasă IMM-urile de izbeliște. Voiam să vă, să vă răspund la, la ce a spus uh, și uh, și de greutatea procedurilor uh, de apărare comercială pentru IMM-uri. Noi am uh, elaborat un studiu și așteptăm să vedem care sunt rezultatele sale. Încercăm să despovărăm uh, IMM-urile, fie că e vorba de importatori, de, de folositori, de utilizatori sau de exportatori. Domnului Monks aș dori să îi răspund în ceea ce privește aplicarea. Cred că și alți vorbitori s-au referit la acest lucru. Este o chestiune foarte importantă. Uh, nu cred că Parlamentul, Consiliul sau cetățenii europeni ar, s-ar bucura foarte tare dacă am negocia acorduri fără să le punem în aplicare, fără să ne bazăm, fără să ne aplecăm asupra rezultatelor. Bineînțeles, nu vorbesc aici pentru uh, viitoarea strategie a politicii comerciale care va fi discutată la comisie, dar sunt sigur că uh, vom pune mai mult accent pe aplicare. Este foarte important. Domnule Monks, v-ați uh, Uh, referiți și la drepturile omului și standardele de muncă decentă. Răspunsul este foarte lung, bineînțeles, dar vă dau varianta scurtă, și anume că noi încercăm să punem accentul pe aceste chestiuni unde putem și cât de mult putem uh, în cadrul OMC, fără prea mult succes. Încercăm uh, să facem acest lucru în cadrul acordurilor bilaterale regionale. Dorim durabilitate, capitole cu privire la durabilitate în toate acordurile noastre, dar nu putem face prea multe. Nu putem face mai multe decât sunt gata să dea partenerii noștri. Am analizat și alte mecanisme, cum ar fi GSP, GSP+. Acestea sunt instrumente foarte bune de promovare a standardelor de muncă internaționale, a drepturilor omului, bunei guvernanțe și așa mai departe. La ora actuală vedem, încercăm să vedem, să vedem cum se poate reform, cum se cum se pot desfășura și niște reforme în 2011. Domnului în. vreau să spun pe scurt că sunt de acord în mare parte cu ce ați spus dumneavoastră, sunt de acord cu accentul pe care l-ați pus pe creștere și pe continuitate ca un light motiv al politicii comerciale, precum și uh, îmbinarea între aspectele externe și interne. Vă mulțumim pentru sprijinul cu privire la negocierile Doha și progresul agendei bilaterale. Suntem de acord că avem nevoie de convergență de reglementare, drepturile de proprietate, în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuale și uh, promovarea unei um, economii ecologice și nepoluante. Suntem de acord cu ce a spus uh, dumneavoastră privind resursele prime. Uh, și vom avea o colaborare foarte bună cu dumneavoastră și colegii dumneavoastră privind Business Europe. Aș dori să le las și colegilor și dumnealor posibilitatea de a vă răspunde la întrebări, dar uh, domnului Kazaki, nu mai înțeleg scrisul, doresc să-i răspund că implicarea Parlamentului European pentru noi a fost uh, un aspect foarte important, pozitiv um, și încă o dată uh, colaborăm îndeaproape cu dumneavoastră privind chestiunea materiilor prime. Domnului Toia, încercăm ca relațiile noastre cu, cu partenerii economici strategici, încercăm să dăm o strategie mult, mult mai clară a acestor relații și aici în, în concluziile Consiliului încercăm să vedem cum putem face ca relațiile noastre strategice să progreseze mai mult. Uh, domnului Șad uh, în, în ceea ce privește sectoarele și investițiile. Noi am pus mai puțin accent pe export, pe sectoarele care sunt orientate către export și cele orientate către import. Ne dăm seama din ce în ce mai mult că uh, sectoarele care au succes uh, sunt integrate foarte bine în economia internațională și sunt atât exportatori cât și importatori adesea în uh, comerțul intraindustrial, dar două, trei, uh, două, trei din importuri sunt uh, contribuții la economie. Avem nevoie de acestea pentru a exporta. Și acesta, aceasta este cheia legăturii între politica comercială și politica industrială, așa cum s-a mai spus. Vă mulțumim foarte mult pentru contribuția dumneavoastră. Și în final, domnule președinte, îmi dau seama că mi-am uh, consumat timpul. Cred că sunt binevenite niște informații cu privire la procesul pe care îl desfășoară Comisia Europeană în ceea ce privește strategia comercială viitoare a Uniunii Europene. Această audiere reprezintă un moment crucial pentru noi, ca și alte altele pe care le-ați avut la Parlamentul European primăvara și vara în ceea ce privește deliberările de la Comisie. Nu pot să vă dau un calendar foarte exact Mă aștept ca comunicarea comisiei să fie, să fie publicată la sfârșitul lunii octombrie uh, și sunt destul de încrezător, fiindcă uh, președintele Barroso uh, a um, făcut această estimare în discursul său privind starea Uniunii Europene în fața Parlamentului European. Și o să mă opresc aici, domnule președinte. Dacă mai aveți întrebări pe parcursul acestei dezbateri, vă voi răspunde cu plăcere. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule Baldwin. O să Mă întorc acum la cei trei vorbitori și vreau să le spun că în Parlamentul European de obicei aveți la dispoziție două minute pentru a lua cuvântul. Eu cu indulgență vă dau trei minute, dar dacă vă puteți limita la două, m-aș bucura foarte mult. Thank you very much. I try to go through. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc că o să încerc să revin asupra tuturor ideilor menționate de către vorbitori. În orice caz, v-am spus în discursul meu că, după părerea noastră, Comisia a făcut foarte multe în ultimul an și așteptăm și noi rezultatele acestui studiu cu privire la uh, plângere din partea IMM-urilor. Este destul de greu să răspund tuturor întrebărilor, însă dați-mi voie să aleg câteva dintre ele. Am uh, auzit aici vorbindu-se despre o posibilă dilemă între a te concentra pe uh, liber schimb pe de-o parte și respectiv pe clauzele de mediu și cele sociale și așa mai departe. Avem o părere foarte clară din acest punct de vedere și anume că, după părerea noastră, aceste clauze sociale și de mediu nu se pot negocia, deoarece țările emergente nu sunt de acord să discute această chestiune. Uh, în al doilea rând, nu sunt de acord cu negocierile până în momentul în care europenii nu vor fi primii care să exploateze aceste variante. Deci trebuie spus acest lucru și, până la urmă, asta este realitatea. Deci, um, este vorba de o măsură foarte importantă din partea Parlamentului este destul de dificil să se intervină împreună cu alte instituții. Deci nu văd să existe o altă dilemă, dar este foarte important să avem în vedere acest punct de pornire. De asemenea, e vorba și de o întrebare directă, însă în momentul în care cineva a spus că întreba dacă a făcut Europa suficient până acum, cred că Europa a făcut și ea ce putea în sensul că toate statele membre, fiecare stat membru are propria strategie. Deci, din punctul meu de vedere, este un exercițiu foarte bun. Dar dacă ne concentrăm numai pe un sector, numai pe o chestiune și această atitudine nu este adoptată ca atare, atunci dați-mi voie să vă spun, nu doar în calitate de reprezentant al IMM-urilor, deci eu nu sunt expert, dar sunt reprezentant al, IMM-urilor și pot să le spun cetățenilor că de fiecare dată uh, fiecare stat membru își respectă propria strategie, așa încât e destul de greu. Cred că am făcut cât puteam și, la urmă, ce spunea reprezentantul Comisiei, ce să zic, nu cred că Europe Global este un eșec, cred că mai mult de atât nu se putea, pentru că am văzut rezultatele unul dintre acorduri, acordul de liber schimb. Un al treilea element, și nu vreau să par un negativist, pot să vă spun că uh, mă întreb dacă UE 2020 este o strategie sau nu, pentru că în momentul în care vorbim despre strategie, trebuie să ne fie foarte clar care sunt neajunsurile trecutului. Adică um, nu mi se pare o strategie foarte clară, mi se pare o experiență, o declarație de intenție și sper că instituțiile europene vor putea să respecte această chestiune, însă uh, Aș adăuga aici și o altă întrebare care mi se pare absolut esențială. În ce mod consideră uh, Parlamentul European că poate lucra cu Comisia? Și de asemenea, când putem stabili momentul și regiunea în care să negociem? Iată întrebarea mea. Deci nu sunt uh, obișnuit să răspund la o întrebare cu o altă întrebare, dar din punctul meu de vedere aceasta este întrebarea esențială Uh, pe care toată lumea ar putea să o adreseze în această încăpere. Mulțumesc foarte mult, domnule Menasi. Domnul Mons are cuvântul. Yes, thank you, Chairman. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau și să fac câteva observații foarte rapide ca răspuns la o serie de întrebări care au fost adresate și cred că un aspect esențial care, uh, mă rog, este, sunt așa, un punct de sprijin ar fi ceea ce spunea și domnul raportor, și anume inițiativa Comisiei din 2006 și dacă această inițiativă a răspuns așteptărilor sau nu. Adică dacă încercăm să ajungem la un rezultat bun, care ar fi acel rezultat ca el să fie bun? Deci nu se poate spune că a fost uh, o perioadă bună pentru dezvoltarea comerțului internațional, dacă vorbim din 2006 încoace. Pur și simplu nu așa au stat lucrurile. Nu am reușit să realizăm, uh, să punem pe picioare multilateralismul și nu cred că este vina Uniunii Europene. N-a mers și cred și știu că mulți au încercat din greu să facă acest uh, sistem să, să funcționeze. Așteptăm în continuare, să spunem, un fel de renaștere a multilateralismului în acest domeniu și să sperăm că o să și prindem o astfel de renaștere, pentru că mi se pare un lucru foarte bun pentru țările în curs de dezvoltare. Cred că e bine să discutăm cu toți în același timp, nu doar cu Statele Unite sau, mă rog, nu doar să existe discuții cu UE și cu SUA și așa mai departe. Știu că Europa are o, o culpă, un sentiment de culpă post-imperială mai mult decât americanii, însă, în orice caz, este un dosar de negociere foarte dificil. Trebuie să recunoaștem că în continuare parcurgem o criză economică, cea care a început în 2007 și practic în vremuri de criză oamenii au o abordare mai degrabă la nivel național decât la nivel european se pun foarte multe întrebări în legătură cu piața comună în acest moment și se tot pun întrebări dacă Europa să încerce sau nu să mai ridice niște ziduri în spatele cărora Europa să se poată dezvolta. Așa că nu a fost cel mai fericit context dintre toate pentru a dezvolta, să spunem, pentru a pune la punct un fel de acord mai liberal de, de liber schimb. Poate că oamenii sunt mai liberali acum decât au fost înainte și trebuie să încerce să nu renunțe la ceea ce au. De asemenea, și în domeniul agricol trebuie văzut dacă, mă rog, există sau nu ramuri industriale care au o importanță strategică și care probabil au sau nu au nevoie de de o altă abordare. Toate aceste chestiuni se acutizează în vremuri de recesiune și apar probleme care stau în calea creșterii comerțului internațional. Nu considerăm că nu s-a înregistrat niciun fel de progres, ceva ceva a fost, uh, iar uh, comisia s-a ocupat, uh, să, a încercat să se folosească de um, toate aceste chestiuni în cadrul proceselor de negociere. Am încercat să fiu foarte concisă în legătură cu aceste chestiuni și că, mi se pare foarte important ca Europa să fie prudentă în abordările sale și să încerce să promoveze, să spunem, calea europeană, să spunem, soluția europeană. Uh, cu aceeași hotărâre cu care și alte puteri și-ar folosi propriile propriile mm, arme, să zicem. Nu e un mm, joc, să spunem, unde regulile sunt foarte simple, împotrivă, este un joc foarte complex și complicat și din când în când mm, jocul devine și ceva mai brutal, ca să zic așa, așa încât Europa trebuie să știe să reacționeze și ea, așa cum acționează câteodată unii dintre jucătorii în acest joc. O problemă ar fi materiile prime, accesul la aceste materii prime și trebuie să fim atenți, spre exemplu, la mm, ce face China, spre exemplu, și de acest punct de vedere prețul este factorul cel mai important, dar mai sunt și alți factori care intervin, cum ar fi factorii politici. Și pe mine mă distrează de altfel foarte tare când vezi câte speranțe își fac unii și alții, așa cum spuneam și de la Business Factor. Uh, uh, Vrem um, să nu intervină toți acești factori, însă realitatea este că există o serie de factori politici care influențează situația. Mulțumesc, domnule Manx. Domnule Van Sloten. Thank you. Um, I've heard a, uh, a lot. Mulțumesc. Am ascultat observațiile și întrebările puse. Aș vrea să reacționez la mai multe puncte. S-au uh, adresat critici la adresa sistemului financiar. Am fost în pragul uh, dezmembrării sistemului, însă vă amintesc un lucru. Ceea ce a continuat să funcționeze a fost sistemul comercial global. Am asistat la anumite tendințe protecționiste unele creșteri de taxe vamale. Însă, în ansamblu, sistemul a continuat să funcționeze și aceasta datorită OMC-ului. Organizație pe care o susține mediul de afaceri și o susține Uniunea Europeană și care joacă un rol foarte important. În ceea ce privește reforma agricolă, e o chestiune care mă preocupă îndeaproape. Dacă aud că doriți ca industria să-și reducă emisiile, să utilizeze mai eficient resursele, atunci vă întreb, de ce asistăm la discriminări în ceea ce privește accesul la resurse regenerabile, la, pieț, la prețuri um, care să fie um, a, adaptate la piațele mondiale? Dacă aceste resurse ajung pe piețele noastre fără taxe, asta nu ar fi uh, rău. Domnului Jadot, în privința importurilor, aș vrea să răspund următoarele. Nu ne concentrăm doar asupra exporturilor. Vrem să obținem și importuri la prețuri mai mici, pentru că asta duce la creșterea eficienței sistemului. Pot să vorbesc doar pentru industria chimică. Scăderea taxelor ne-a făcut uh, foarte competitivi și pot să compar acest lucru cu situația din Statele Unite. Ei bine, dacă vă uitați la profilul de emisii al industriei europene și comparați cu cel american, veți constata că industria europeană este într-o situație mult mai bună decât cea americană și aceasta datorită faptului că nu suntem protecționiști în general. Domnule Caspari, în ultimii ani, strategia de acces pe piețe și uh, lansarea negocierilor bilaterale au fost uh, aspecte bune și sperăm că se vor încheia și alte acorduri. Există provocări în privința materiilor prime și promovarea standardelor europene, însă lucrăm la aceste aspecte. În ceea ce privește acordurile bilaterale, toată lumea are de câștigat de pe urma acestor negocieri. Poate nu toate sectoarele, însă, în orice caz, economia europeană are de câștigat. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Lambsdorff a cerut cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte! Am, uh, m-am întâlnit cu președintele um, Asociației de Prietenie Ceho-Chineze și aș vrea să fac observații legate de această, această vizită. China efectuează o tranziție de la o economie bazată pe exporturi la o economie bazată pe piața internă. În trecut, conducerea chineză a refuzat să introducă principiul salariului minim. Acum există un salariu minim și a crescut și venitul real al populației. Asta înseamnă că întreprinderile europene vor avea oportunități pe piața chineză și ne vom confrunta și cu o concurență mare din partea Chinei. Impresia mea este că cetățenii chinezi sunt pentru modernitate. Am constatat, de exemplu, că se produc uh, automobile electrice în China și vârsta medie a angajaților acestor uh, uzine este de 29 de ani. Chinezii trimit de asemenea tineri în Europa pentru a studia tehnologii avansate, trimit tineri și în Statele Unite. Va veni vremea când China va concura nu doar prin uh, produsele ieftine, ci și în domeniul tehnologiilor avansate. Va fi o provocare dublă pentru noi. Pe de o parte avem oportunități importante pe piața chineză, pe de altă parte ne vom confrunta cu o concurență importantă la scară mondială. Întrebările mele pentru invitații noștri sunt următoarele. Cum ne pregătim pentru aceste provocări? Nu mai sunt uh, vorbitori. Dăm cuvântul unuia dintre invitați pentru a răspunde. Cine se consideră capabil să răspundă la întrebări? China reprezintă o oportunitate enormă pentru afacerile europene și în același timp o provocare enormă. Nu ne e frică de competiția cu China și nu ar trebui să recurgem la protecționism. Ar trebui să deschidem piețele Chinei pentru afaceri europene și un reprezentant chinez, um, un, un, uh, și s-a vorbit despre oportunitățile acestea. Europa trebuie să insiste pentru ca piața chineză să se deschidă și pentru ca China să joace corect. În același timp, în Europa trebuie să ne asigurăm că putem concura, că avem condițiile cadru care ne permit să concurăm cu chinezii. Vă dau un exemplu. Suntem pentru taxe zero în cadrul rundei de la Doha. China nu vrea să participe la un asemenea acord. Anul trecut, China reprezenta 22% din vânzările de chimicale, de substanțe, substanțe chimice. Uniunea Europeană reprezintă 24%. China însă are o cotă parte mai mare decât uh, Japonia sau Statele Unite. Or, afirmă că nu pot liberaliza piața substanțelor chimice pentru că reprezintă un sector sensibil. Ei bine, nu pot decât să uh, izbucnesc în râs sau în plâns. Avem impresia că putem face multe în Europa în privința reducerilor de emisii fără participarea Chinei ori eu cred că dacă vrem ca Europa să fie competitivă, trebuie să ne asigurăm că facem eforturi în Europa, însă nu avem o politică foarte diferită de cea a concurenților noștri, pentru că, în caz contrar, ne ă, tăiem craca de sub picioare și vom asista la o, un exod al investițiilor spre alte zone și nu este în interesul angajaților, întreprinderilor sau în interesul Europei. Vă mulțumesc. Domnul Bolden, din partea Comisiei, după care încheiem această audiere. Mulțumesc, domnule președinte. E greu să răspundem într-un timp așa de scurt la întrebări atât de ample, dar voi încerca. Trebuie să facem mai mult și putem să facem mai mult în ceea ce privește relația cu China. Acum este al, al doilea partener ca mărime din punct de vedere comercial, uh, este o sursă de bunuri de larg consum foarte importantă și o piață pentru exporturile noastre. Deci, asemenea domnului Van Slotten, eu consider că este mai degrabă o ocazie și nu o amenințare, dar așa cum a spus și Rene, uh, Relațiile noastre comerciale cu China nu ating potențialul exporturilor, de pildă, și acest uh, lucru ne îngrijorează. Și cred că nu, sunt, nu suntem singuri în ceea ce privește barierele de standarde și uh, regulamente, servicii, achiziții publice și aplicarea insuficientă a, dreptul, a legislației privind drepturile de proprietate intelectuală, precum și uh, și măsuri legate de politica industrială care apar din neant în ceea ce privește la transferul de tehnologii, la restituțiile la, rest, la restituții de la importuri și așa mai departe. Nu ne ferim să aducem aceste chestiuni în fața OMC-ului și considerăm că aceasta este calea bună de urmat. În egală măsură încercăm să începem o discuție strategică cu China, așa cum uh, putem să facem în cadrul uh, dialogului economic și comercial la nivel înalt. Dar uh, scopul nostru trebuie să fie de a convinge China să nu cadă în capcana naționalismului economic și să și să să dorească o cooperare cu partenerii săi, cum ar fi Uniunea Europeană, în ceea ce privește dezvoltarea economică, dezvoltarea tehnologică și așa mai departe. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc Comisii. Mulțumesc celor trei invitați de astăzi. Am avut o discuție foarte interesantă. Vă mulțumim foarte mult că ați fost prezenți aici, alături de noi. Acum mergem mai departe la punctul 14 de pe ordinea de zi. Iată un subiect destul de alunecos. Discutăm de banane de ceva timp. Și o să-l rog pe Gabriel uh, Mars și, și o să rog pe Gabriel Marso să vină aici uh, în prez, la prezidiu. Și pentru cei care nu înțeleg regimul uh, bananelor, o să vă spun pe scurt că pe 15 decembrie 2009 Uniunea Europeană și niște țări din America Latină, Statele Unite ale Americii, au ajuns la un acord privind tariful la importul cu banane Uh, finalizând uh, lunga, lungul litigiu internațional asupra bananelor. Iar uh, regimul care permitea ca 3,4 milioane de tone din, de banane din țările ACP să nu plătească taxe vamale cu, la un tarif de 176 de euro pe tonă de uh, banane Vreau să vă spun că sunt foarte, de, foarte, de foarte mult timp implicat aici și Bob Dole, care avea un interes foarte mare în ceea ce este Chiquita, care uh, era un mare exportator de banane și a început un război comercial care cred că va fi totuși finalizat în curând. Uh, ladies and gentlemen, I have pleasure in welcoming here today. Urez bun venit uh, domnului Gabriel Marso, un um, jurist de mare calibru la OMC, care se ocupă de departamentul pentru departamentul juridic de la OMC din 1994 și um, oferea consiliere cu privire la litigi, cu privire la regimul bananelor. Din 2005-2010 face parte din cabinetul domnului Pascal Lamy. Gabriel uh, este profesor asociat la Facultatea de Drept uh, de la Universitatea din Geneva și la Institutul pentru Afaceri Internaționale și Dezvoltare, unde predă legislație OMC. Foarte interesant. Doamna Marso, doamna Marso ne va vorbi despre uh, acordul uh, acordul pentru banane de la OMC și soluționarea litigiului din acest domeniu. Vreau să vă Vă reamintesc că acest acord a fost transmis Parlamentului European, care trebuie să hotărească acum dacă își dă, aviz, dacă își dă avizul. Doamna Balzini, raportoarea noastră, este alături de noi. Doamnă Marso, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt onorată să mă aflu aici. Astăzi eh, mi s-a cerut să, să vă vorbesc pe scurt despre acordul pentru banane și mi s-a cerut să mă concentrez asupra contextului acestui acord, care din perspectiva OMC este un acord istoric. Și veți înțelege de ce. Este mult mai mult decât un acord care, care soluționează litigii din domeniul bananelor. Mulți dintre voastre sunteți experți, dar aș dori totuși să vă prezint o imagine de ansamblu pentru a înțelege ce s-a obținut prin acest acord. Unul dintre principiile de bază ale sistemului GATT OMC este că toate produsele cu care se face comerț de către membrii GATT și OMC trebuie să se bucure de același tratament. Aceasta este ideea de bază a grupului. De pildă, dacă Uniunea Europeană spune că în momentul în care import, uh, la importul de mese sau banane voi uh, lua o taxă de vamală de 30%, atunci toate mesele și bananele care provin de la alți membri OMC ar trebui să fie supuse aceluiași tarif de 30%. Iar această, acest, lung, acest lung uh, litigiu al bananelor uh, vine din faptul că Uniunea Europeană are legături foarte vechi cu țările ACP, iar europenii au tratat întotdeauna bananele importate din țări ACP uh, mai bine decât banale uh, bananele importate din alte țări. Deci s-a existat un sistem preferențial. În momentul în care le explic studenților mei problema bananelor, le spun că este o poveste de dragoste grea și lungă, unde ambele țări latine și ACP se luptă pentru a câștiga inima Europei. Aici nu este neapărat uh, o luptă între, cum, între Comisia Europeană și SUA, chiar dacă SUA s-a implicat și a impus uh, sancțiuni care au fost rezolvate de acest acord, dar voi reveni la acest lucru. Regulile OMC permit țărilor bogate să ofere un, tratament preferențial importurilor din țări în curs de, în curs de dezvoltare decât uh, uh, importurile din țări bogate. Deci Uniunea Europeană ar putea spune, în momentul în care eu import uh, țări din Canada, de unde vin eu, o să impun această taxă de 30%, așa cum fac totdeauna, iar Uniunea Europeană are dreptul de a spune că în momentul în care importă mese sau altceva din țări în curs de dezvoltare, tariful va fi zero. Dar regula, din nou, este că uh, toate țările asemănătoare da, din punct de vedere al calității uh, venind din, din țări în curs de dezvoltare trebuie tratate în același fel. Europenii sunt foarte generoși cu țările în curs de dezvoltare, dar europenii au uh, tratat întotdeauna importurile de la ACP mai bine decât uh, cele provenite de la, din alte țări în curs de dezvoltare. Iar în ceea ce privește bananele, Uniunea Europeană nu percepe taxe la import, dar de, de la țările ACP, dar percepe taxe foarte ridicate de la, la importul de banane din uh, țările din America Latină. Deci au existat uh, restricții cantitative în ceea ce privește cantitatea de banane pro, cu proveniență din țările din America Latină, astfel încât aceste țări au fost, uh, bineînțeles, supărate, geloase și au început proceduri de litigi în cadrul uh, pentru soluționarea litigiilor în cadrul uh, GATT, uh, uh, dând în judecată Comisia, Comisia Europeană, spunând că avem aceeași calitate de banane, dar Uniunea Europeană nu ne tratează la fel ca țările ACP. Iar Comisia Europeană a Comisiei Europene s-a cerut de către GATT să um, aplice un tratament egal țărilor în curs de dezvoltare. Asta în cadrul GATT, unde uh, Um, unde uh, mecanismele de soluționare a litigiilor erau uh, mai ușoare. Acum, uh, chiar dacă s-ar fi redus discriminarea, țările, țările din America Latina, alături de SUA, au inițiat încă un litigiu în cadrul OMC și au câștigat. Au existat mai multe litigii, iar de fiecare dată OM, tribunalul OMC, dacă îmi permiteți, a spus, a cerut europenilor să pună capăt acestei discriminări. Iar, uh, cu alte cuvinte, OMC-ul uh, OMC-ul spune că toți membrii familiei trebuie să se bucure de același tratament, nu-i așa? Și suntem cu toții o mare familie. Iar la un moment dat, SUA a început să impună sancțiuni, fiindcă europenii nu și-au schimbat suficient uh, regimul bananelor. Bineînțeles, SUA nu este producătoare de banane, dar are o industrie care uh, Uh, are anum, care are anumite interese în uh, produse de banane. În 2001, cu, ocaz în 2001, cu produsa cu ocazia negocierilor de la Doha, SUA a promis să îmbunătățească situația, situația Și s-a spus uh, celorlalți membri ai OMC, s-a cerut celorlalți membri OMC că dacă li se va oferi timp, se va soluționa problema bananelor. Iar europenii au primit uh, șase uh, până la șapte ani pentru a îmbunătăți situația uh, bananelor și au început să facă demersuri în, acel, în acest sens. Trebuiau să găsească un nivel tarifar care să corespundă cu ceea ce dorea OMC-ul. Dar Greutatea o reprezintă faptul că nu există reguli în cadrul GATT care să ne spună care ar trebui să fie acest tarif special. Și v-am dat uh, exemplul uh, meselor 30%. Singura regulă care există spune că în momentul în care o țară dorește să um, aibă un tarif pentru import asupra uh, produselor, trebuie ca acesta să fie negociat pe baza cu principalii furnizori, în acest caz țările din America Latină astfel încât uh, Uniunea Europeană și țările din America Latină au încercat să găsească nivelul tarifar potrivit asupra cărora să cadă la un acord, dar nu au reușit să ajungă la un acord. Au avut loc două proceduri de arbitrare și de fiecare dată, de fiecare dată Uniunea Europeană oferea niște cifre, dar acestea erau respinse, fiindcă um, negocierile care au avut loc la Doha pentru Uniunea Europeană și pentru țările din America Latină uh, Uh, spuneau că trebuie să se găsească un tarif care să corespundă situației uh, unei situații în care nu ar fi existat protecție pentru um, țările ACP pentru o perioadă lungă de timp. Dar, uh, în paralel cu, în paralel cu aceste eforturi de găsire a unui nivel tarifar alături de țările din America Latină, europenii au dorit să-și respecte angajamentele față de țările ACP, ceea ce înseamnă că ACP-ul uh, a, a exportat întotdeauna banane cu tarif zero, iar europenii au spus că se poate continua poate continua să primească banane și alte produse fără taxe vamale, este să negociem un acord de liber schimb cu țările ASP. Iar aici uh, au început negocierile pentru EPA acordul de parteneriat economic. În, par- în paralel cu aceste negocieri între europeni și ACP, bineînțeles că europenii încercau să găsească nivelul tarifar potrivit care să se aplice altor țări decât țărilor ACP. A fost greu, așa cum v-am spus. Și uh, plin de probleme. În 2005, la reuniunea ministerială de la Hong Kong, țările din America Latină au amenințat că vor pune capăt negocierilor și că um, vor arunca în aer OMC-ul, iar um, domnul Lamy a l-a nominalizat, uh, l-a numit pe un ministru din Norvegia, pentru domnul Story, pentru a fi mediator. Și el a reușit să apropie cei doi parteneri, dar fără să se obțină un acord final. În 2007 uh, au apărut noi probleme. Panama și Columbia au uh, inițiat noi uh, procese împotriva Uniunii Europene, spunând că nu dau dovadă de bună credință și nu se străduiesc destul să ajungă la un nivel tarifar al cu țările din America Latină. Uh, iar uh, aceste țări au cerut uh, lui Pascal Lamy să intervină, iar uh, părerea lor era că Pascal Lamy va cunoaște limitele Uniunii Europene va, și va înțelege dragostea între, povestea de dragoste între Uniunea Europeană și ACP, dar gând, gândindu-se la mm, respectul pe care l-au europenii pentru instituțiile internaționale, ar, ar juca un rol foarte important. Au avut loc foarte multe întâlniri unde s-a încercat găsirea de soluții, iar directorul general a făcut uh, o sumedenie de, pro, de propuneri cu privire la tarif. Iar în iulie 2008, domnul Lamy a adus niște cifre și condiții pe masa negocierilor, iar Comisia Europeană le-a acceptat, însă nu le-au acceptat și toate țările din America Latină. Astfel încât uh, domnul Lamia a spus, am făcut tot ce am putut, uh, ușa mea este întotdeauna deschisă, dar trebuie să vă ocupați voi să mm, munciți în continuare. Și asta a făcut Comisia Europeană, a depus eforturi în continuare și până la urmă acestea au fost încununate cu succes. În decembrie 2009, Comisia și țările din America Latină și producătorii MFN, uh, în afara țărilor ACP, au ajuns la un acord privind un nivel tarifar adecvat, uh, eșalonat pe o perioadă de timp. Aceasta este baza acordului uh, bananelor. Și s-a, și s-a luat notă de acest acord. Acordul pentru banane deci, este mai mult decât un simplu acord asupra bananelor, fiindcă din perspectiva OMC, acesta, acest acord este cel mai important acord obținut vreodată uh, în istoria GATT și OMC și reprezintă un acord istoric nu doar pentru că rezolvă um, aceste probleme, mii de probleme, să zicem, poate exagerez puțin, cu privire la banane între Uniunea Europeană, uh, statele din America Latină și SUA, dar ci în egală măsură era limpede că pentru a soluționa această problemă toate chestiunile aferente care rămâneau problematice trebuiau să fie soluționate. Deci în acordul pentru banane se rezolvă aceste lit- litigi, dar în egală măsură se rezolvă și alte probleme care rămăseseră deschise uh, odată cu extinderea de pildă, fiindcă în momentul, uh, în momentul în care avem o extindere, tarifele se schimbă, fiindcă există, avem membri, membri noi, iar uh, aceste Problemele restante nu fusese soluționate niciodată, iar uh, acest acord uh, dă cumva binecuvântarea uh, tuturor um, um, extinderilor încă de la începutul OMC. Acordul asupra bananelor reprezintă și un pas înainte în ceea ce privește agenda de dezvoltare de la Doha, fiindcă este un fel de recoltă timpurie. Bananele sunt produse tropicale, bineînțeles, dar europenii și ACP, țările ACP nu doreau să fie, să fie definite așa, fiindcă, uh, fiindcă la Doha se, cerea, se cerau reduceri pentru produsele tropicale, iar Comisia a negociat uh, Uh, neincluderea bananelor în definiția produselor tropicale și că va face o categorie separată și că orice reduceri vor fi, înregistrat, vor fi înregistrate în acordul banane, uh, pentru banane, acestea vor fi singurele reducere care se vor face din partea europeană. Și în afară de aceste reduceri, mai există și un uh, acord neobligatoriu în ceea ce privește uh, produsele tropicale Acordul pentru banane este, așa cum v-ați dat seama, mult mai mult decât un acord asupra nivelului tarifar. Se soluționează și alte litigii, amenințarea sancțiunilor, cele trei extinderi și uh, ultima extindere a Uniunii Europene, precum și aspecte foarte importante în ceea ce privește legate de negocierile de la Doha. Deci, dintr-o perspectivă instituțională și multilaterală, acordul bananelor este unul dintre cele mai importante acorduri la care s-a ajuns în cadrul OMC și iată de ce mă aflu astăzi alături de dumneavoastră și, printre altele, doresc să vă felicit și să vă mulțumesc, să vă transmit mulțumiri din partea OMC-ului. I thought I knew. Mulțumesc, Gabriela. Credeam că eu mă pricep la regimul bananelor. Uh, urmărind această chestiune în sen, prin senatul american și mai departe, dar uh, uh, dumneavoastră ne-ați oferit mult mai multe explicații și nu numai asta, dar explicații pe înțelesul tuturor, ceea ce este foarte binevenit. Acum îi dau cuvântul doamnei Balzini în calitate de raportor al Parlamentului European. Ringrazio molto. Mulțumesc foarte mult, doamnei Marso, pentru această relansare a unei situații care este una foarte complexă și în același timp și o situație care a durat foarte mult timp, pentru că, mă rog, sunt o serie de situații atât de complexe care uh, se întâmplă chiar de să se întindă pe atâția ani de zile. Două lucruri aș fi dorit să vă întreb. La sfârșitul prezentării pe care ați făcut-o dumneavoastră, ați vorbit despre conținutul efectiv al um, acordului de la Geneva și nu cred că ar trebui să fie numit și ați spus că nu trebuie să fie numit acordul privind bananele, pentru că nu se referă strict la banane, ci se referă și la alte produse care, mă rog, uh, sunt condiționate și ele de prevederea acestui acord și are efect acest acord și asupra altor relații pe care Uniunea Europeană le are despre care s-a vorbit în runda de la Doha. V-aș întreba de aceea dacă reușiți să ne explicați oarecum mai explicit, mai concret, care ar fi avantajele uh, pe care le-ar avea Europa printr-o validare definitivă a acestui acord. Deci, din punct de vedere obiectiv, aș întreba la ce se referă acest acord în plus de banane și, de asemenea, care ar fi procesele, procedurile și așa mai departe pe care le deblochează, pe care le îmbunătățește un astfel de acord? Iată prima întrebare pe care vă adresez. Și a doua întrebare, trec deja la ea, pentru că, mă rog, e vorba de o dezvoltare a aceleași tip de discurs. Dacă, să zicem, din potrivă, nu s-ar ajunge la încheierea acestui acord, care ar fi urmările negative uh, pe care Europa ar trebui să le suporte atât în ceea ce privește partea de contencios, pentru că dumneavoastră ați vorbit de contencios deschis și cred că, din câte am înțeles eu, acest lucru este, să spunem, uh, ceva definitiv. Cu alte cuvinte, dacă acest, um, dacă acest acord are cu adevărat, să spunem, un caracter definitiv asupra întregului contencios deschis uh, în acest sens, cu alte cuvinte, E vorba de relația între UE și statele membre al OMC și dacă, mă rog, are un impact asupra um, statutului preferențial privilegiat al țărilor ACP și dacă există și consecințe nu doar economice, ci și consecințe din punct de vedere corno comportamental care ar putea să fie supuse Europa în cazul în care, să spunem, acest acord nu ar fi încheiat. Vă mulțumesc! Uh, thank you, Daniel. Mulțumesc, Daniel. Dragi colegi și dragi colegi, există cu siguranță o serie de avantaje clare pentru încheierea Geneva acestui acord. S-a spus foarte clar acest lucru și astfel s-ar putea încheia această bătălie care durează de foarte mult timp. Și să știți că nu a fost ușor nici pentru noi, Uniunea Europeană, și în al doilea rând, țările din America Latină nu vor mai putea cere o scădere a taxelor în acest uh, domeniu și, de asemenea, încă un lucru foarte important, trebuie să cunoaștem un rol foarte important pe care îl joacă, să spunem, în aceste țări bananele și situația culturii bananelor și situația din aceste țări nu se va îmbunătăți foarte tare și trebuie să fim conștienți de faptul că țările din America Latină care beneficiază de un regim al taxelor uh, privilegiat ar putea beneficia de fapt de niște condiții preferențiale care ar putea să afecteze celelalte țări ACP care nu sunt în acest regim preferențial. Vorbim de 280 de milioane pe an, e vorba de măsurile compensatorii, măsuri care merg către, mă rog, teritoriile periferice franceze, vorbim de insulele Canare, vorbim de sume care sunt puse la dispoziție de către Comisie și se spune că taxele ar trebui să fie reduse de la 17% la 0% pe importuri și deci trebuie să fim de acord și să-i sprijinim pe partenerii noștri comerciale, așa este, este adevărat. De asemenea, trebuie să-i susținem și pe producătorii europeni de banane. De aceea, uh, dumneavoastră adresați și o întrebare și vă adresez eu o întrebare. După părerea dumneavoastră, argumentele prezentate de către producătorii europeni de banane sunt justificate? Ele ar putea avea acest lucru efecte negative asupra producției europene de banane, din ceea ce știți dumneavoastră, din experiența pe care o aveți. Pentru că se vorbește de sute de milioane, v-aș întreba dacă aceste fonduri trebuie să fie investite în producția de banane sau poate în alte sectoare de activitate, pentru că Consider că fiecare criză reprezintă, de fapt, o ocazie ca să ne reinventăm. Acordurile care au fost uh, încheiate și care au o durată de 20 de ani ar putea reprezenta o soluție. După perioada de tranziție, Trebuie să avem grijă ca producătorii de banane să nu se mai confrunte cu aceste dificultăți și uh, să avem grijă ca producătorii de banane, producătorii agricole să funcționeze într-un sector care este rentabil. Mulțumesc, uh, Daniel, și acum domnul Speroni. Grazie. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș fi dorit și eu să-i mulțumesc doamnei doamna profesor, pentru prezentarea dumneei iar întrebarea mea este, având în vedere că s-au modificat în uh, relațiile cu privire la importul de banane între țările ACP și țările care nu fac parte din ACP, Africa, Caraibe și Pacific, fiind favorizate acestea din urmă, dacă au fost evaluate efectele nu asupra producătorilor europeni de banane, ci dacă v-aș întreba dacă au fost evaluate efectele asupra producătorilor europeni de fructe în general, pentru a vedea care sunt urmările pozitive sau negative, tocmai ă, în legătură cu aceste înlezniri care sunt oferite producătorilor mă rog, pentru importul de fructe Mă refer la cei care produc mere, pere, piersici și alte tipuri de fructe care uh, ar putea să intre, să zicem, în concurență cu bananele. Thank you. Joe. Mulțumesc, Joe. Mulțumesc, domnule președinte. Now, uh, just in, in relation... În ceea ce privește descrierea conflictelor, litigiilor care au avut loc înainte de acordul de la Geneva. Dumneavoastră ați tot vorbit de faptul că țările din America Latină s-au tot plâns și că se simțeau discriminați și tot așa e adevărat, oare țările din America Latină s-au plâns? Oare nu cumva era vorba de un conflict major în care au stat implicate niște companii, corporații foarte mari, cu caracter transnațional, ale căror interese după părerea lor, în baza acordului existent, erau lezate în sensul maximizării profiturilor acestora? Adică nu este o problemă a țărilor din America Latină în general. Mă întrebam cu adevărat ale cui interese sunt deservite de către acest acord. E vorba de acordul liber schimb pe care îl are Uniunea Europeană, tocmai ce a semnat cu Columbia și cu Peru. Mă întrebam dacă nu cumva acest lucru va duce la, o, să spunem, un fel de concurență, un fel de uh, tulburare a situației între producătorii de banane, mai ales dacă ne gândim la țările din Africa și Caraibe, uh, care se văd extrem de defavorizate de ultimele evoluții, inclusiv de uh, semnarea acordului de liber schimb între UE uh, și pe de-o parte și Columbia și Peru pe de altă parte și faptul că uh, nu cumva marile comparații United Fruits, Chiquita și celelalte corporații uh, aceste corporații, de fapt, au niște grupuri de presiune foarte puternice și activitățile lor au legătură, de fapt, cu drepturile omului, faptul că se opun sindicalismului și așa mai departe. Se cunosc uh, aceste poziții ale acestor mari corporații și probabil că aceste mari corporații ar, s-au simțit lezate și ele într-adevăr monopolizează o mare parte a producției care mă întrebam dacă OMC-ul și-a pus aceste semne de întrebare. Poate că ați putea să faceți comentarii și în acest sens. Mulțumesc, Joe. Aș mai uh, spune că unele dintre aceste întrebări își vor găsi răspuns din partea comisiei care urmează așa încât uh, nu toate întrebările sunt pentru interlocutora noastră. Helmut? Mulțumesc, domnule președinte. Aș fi dorit și eu să mulțumesc doamnei Marso pentru informarea extrem de cuprinzătoare în legătură cu acest acord uh, OMC. Însă, e adevărat că de când a fost încheiat el au, s-au întâmplat alte lucruri și așa cum a spus și uh, Colega mea, chiar uh, cu colegul meu, v-aș întreba dacă în cadrul noilor acorduri UE uh, cu Columbia și Peru și America Centrală, dacă aceste prevederi respectă angajamentele care au fost luate la Geneva în decembrie 2009, deci considerați că urmează o nouă rundă de plângeri, de reclamații, considerați că uh, va mai urma o rundă care de fapt să complice și mai mult situația pe viitor pentru comerțul cu banane între producătorii aceștia și uh, Uniunea Europeană. Pentru că vă atrag atenția că am fost în vizită în Ecuador și am participat la un schimb extins de opinii cu producătorii de banane, precum și cu comercianții de banane, cei care vând banane din aceste țări și se întrebau dacă aceste înțelegeri sunt prevăzute de acordul OMC și există temerea că nu, șansele nu sunt egale pentru toți. De ce v-aș întreba dacă, după părerea dumneavoastră, există un alt motiv de plângeri de, din partea Ecuadorului la OMC și credeți că același regim de preferențial ar trebui să fie acordat și Ecuadorului, indiferent dacă s-a ajuns la o nouă rundă de negocieri cu Uniunea Europeană sau nu? Aceeași întrebare aș dori să o adresez și Comisiei, adică sunteți dispus să acordați și uh, Ecuadorului acel regim preferențial pe care l-ați acordat uh, celor din Peru și Columbia, astfel încât să vă respectați angajamentul luat în baza acordului cu OMC, și anume că uh, există aceste prevederi cu privire la banane uh, și subvențiile plătite și plățile făcute pentru producători de banane din țările ACP sunt luate din bugetul pentru dezvoltare pentru că se iau bani de la dezvoltare pentru a uh, rezolva aceste acorduri și poate că s-ar putea umbla la alte capitole de finanțare. Mulțumesc! Mulțumesc, Helmut, și o să rog acum pe Gabriel să răspundă la întrebări înainte să ia cuvântul reprezentantul comisiei, dar ca să apute să-și mai tragă sufletul un pic, o să o întreb și eu ceva. Este adevărat că Bob Dole este care este unul dintre instigatorii acestei campanii și este împotriva Uniunii Europene. E adevărat că el a fost angajat al uneia dintre marile multinaționale în domeniu și nume Chiquita? Thank you very much. Uh, first... Mulțumesc foarte mult. În primul rând, aș, m-aș referi mai în detaliu la avantajele acestui acord. Cred că ele au fost deja observate, însă e adevărat că dacă, sigur că dacă ne interesează acest litigiu care a fost uh, inițiat de către țări din America Latină, pot să vă spun că nemulțumirea lor era legă, legată de sancțiunile impuse de către Statele Unite după o serie de litigii sancțiuni care au fost eliminate în 2001, odată cu lansarea rundei de negociere de la Doha. Deci au fost, mă rog, aceste sancțiuni au fost înlăturate sau suspendate, deoarece europenii au promis că vor rezolva problema odată pentru totdeauna. Și unul dintre avantajele importante este soluționarea acestor litigi. Dacă țările din America Latină sunt mai interesate, mai interesate de acest comerț la propriu cu banane, eu ar zice că pe americani mă interesează uh, nu neapărat uh, comerțul cu banane în sine, cu fructele ca atare, ci pe ei interesa mai tare ceea ce numim noi um, comercializarea de servicii care țin de banane și anume distribuția de banane și așa mai departe iar instanța OMC, dacă îmi permit să spun așa, a statuat că europenii acordă regim preferențial țărilor din Africa, Caribe și Pacific și în același timp defavorizează importul la propriu de banane, de fructe și în același timp există și acorduri și angajamente în legătură cu serviciile. Aici au intervenit americanii și în baza acestor acorduri au existat anumite măsuri de ripostă, anumite sancțiuni. Deci, la primul um, articol, într-adevăr, au fost soluționate anumite litigii și mă refer aici la domeniul cel mai, să spunem, litigios uh, din cadrul OMC. Și în același timp s-a văzut posi- prevăzut posibilitatea unor sancțiuni. N-aș vrea să intru în uh, detalii, dar acordul de la Geneva privind bananele prevede că odată ce se ratifică de către toate părțile semnatare acest acord, atunci uh, europenii vor avea dreptul să vină cu un nou calendar. Și toate țările care participă la aceste litigi, printre care și Statele Unite, și-au luat angajamentul de a semna soluționarea acestui litigiu. Deci este într-adevăr o chestiune importantă. Contează mai puțin cine a a inițiat aceste litigi. Mai întâi au fost inițiate litigi în cadrul GATT și prin primele litigi uh, în cadrul OMC, la ele au participat țări din America Latină, exportatori, exportare de banane, deci și Statele Unite, e adevărat. Și toate aceste litigi mici, mari, mijlocii, urmează să fie soluționate. Și toate posibilele sancțiuni care, nu știu că nu m-aș apuca acum să intru în acest jargon, uh, aceste religii care ar fi reactivate, deoarece ele, mă rog, și sancțiunile ar risca să fie reactivate, toate aceste măsuri ar putea, deci, să revină. Un alt avantaj, cum spuneam, vorbeam despre uh, extinde, pentru că, e adevărat, guvernele au dreptul să uh, sprijine crearea de uniuni vamale și extinderea acestora, dar dacă sunt de acord cu acest lucru, trebuie să ofere um, sume compensatorii celor care pierd accesul la piață din cauza acestor extindere în vamale. Și pentru că vorbim de banane, iau așa un exemplu la întâmplare, să zicem că Polonia are taxe zero, intră în UE, atunci crește tariful pentru banane pentru că UE, dacă așa se întâmplă, UE trebuie să-i dea bani Poloniei, iar extinderea este uh, legală și finalizată numai după ce toți cei care exportă în Europeană se declară mulțumit cu ceea ce au primit și uh, har Domnului că s-a ajuns la această extindere. Până în momentul în care acest acord de la Geneva, acordul privind bananele, până la el, aceste extindere a acestor zone de liber schimb erau pur și simplu un pom. Cu alte cuvinte, Europa era de fapt uh, în aceeași poziție în care era și la crearea OMC. Un alt element important îl reprezintă tot ce ține de runda Doha și aveți dreptate, doamnă Balzani, într-adevăr, există o legătură între acest acord, acest acord uh, neobligatoriu, care care uh, se referă la toate țările din Africa și Caraibe și Pacific, mai mult decât, mă rog, cu privire la produsele tropicale, neapărat la banane, și la câștigurile obținute. Deci este o chestiune de comun acord, nu este nimeni obligat să facă nimic. Pur și simplu se rezolvă problema produselor tropicale și a preferințelor uh, pentru acestea în contextul rundei Doha. Dar, și, și acesta este într-adevăr un efort extraordinar din partea Comisiei, acest acord cu privire la banane trebuie să fie considerat ca făcând parte dintr-o posibilă rundă Doha și așa cum vă spuneam, reducerile la banane care au fost făcute în acordul de la Geneva cu privire la banane sunt singure reduceri care vor fi solicitate pentru banane de către Uniunea sau din partea Uniunii Europene. Iată, deci, principale trei categorii de avantaje și un avantaj fundamental îl reprezintă firește acel pas înainte uh, și, de asemenea, și acest, uh, această dimensiune instituțională pe care o, o adaugă prin uh, ajungerea la acest acord istoric. Urmările negative, cum spuneați dumneavoastră, uh, sunt reversul medaliei. Sigur că um, există consecințe negative dacă acest acord nu va fi ratificat. Și dacă așa se va întâmpla, atunci europenii nu vor avea dreptul să propună o nouă listă care să fie inclusă în acest acord, listă în care să fie prevăzute aceste um, tarife și dacă nu există ratificare, atunci țările din America Latină și americanii nu vor fi de acord să soluționeze acest litigiu în mod oficial. Și dacă nu există ratificare, atunci extinderea în sine nu va fi recunoscută în mod uh, juridic, în mod legal. Nu va avea recunoaștere juridică. Deci, cu alte cuvinte, urmarea negativă a neratificării ar fi că Europa și OMC-ul și întreg sistemul multilateral nu vor avea de câștigat de pe urma uh, elementelor uh, pozitive ale acestor, acestui acord. Și nu e vorba de un acord obișnuit, uh, pentru că OMC-ul nu va trimite niciun fel de astfel de acord, chiar dacă este un, o înțelegere extraordinară între, ce știu eu, Boeing și Airbus. Pe OMC nu l-ar durea foarte tare, nicăieri, ci uh, e vorba de dimensiunea instituțională a acordului care are semnificație, deci partea, dimensiunea multilaterală. S-au pus mai multe întrebări și, sincer, nu țin de competența mea, așa cum, este, cum sunt consecințele asupra producătorilor europeni și faptul că, mă rog, avantajele oferite țărilor non-ACP afectează sau nu pe alții nu există un avantaj în sine acordat țărilor care nu fac parte din ACP. Este important să vedem ce au realizat europenii prin acest acord și anume au reușit să acorde un tratament echitabil, un tratament uh, egal tuturor. Și da, și-au respectat pe de parte și obligațiile conform OMC, pe de parte și pe de altă parte, când vor importa banane, toți producătorii vor fi tratați la fel. Dar prevederile OMC și GATT permit guvernelor să să asigure relații uh, de liber schimb. Deci, până la urmă, ceea ce a făcut Europa, de fapt, a fost să uh, respecte în totalitate regulile și toate importurile de banane și nu numai sunt tratate la fel, numai că în paralel cu această înțelegere uh, există și negocieri de parteneriate economice speciale care, într-adevăr, oferă dreptul de a acorda un tratament, să zicem, preferențial importurilor din țările ACP. Un alt uh, lucru la care m-aș referi foarte pe scurt, pentru că mă gândesc că, până la urmă, Comisia e mai în măsură să răspundă la aceste chestiuni cu privire la drepturile omului și la acțiunile întreprinse de către sindicate. În um, cadrul OMC nu există niciun fel de autoritate al OMC prin care să se intre în interiorul uh, uh, acestui mod de uh, soluționare a litigiilor. Deci, guvernele OMC au dreptul să soluționeze acordul liber schimb și aceste litigi și înțeleg că s-au negociat câteva, nu neapărat cu țările din ACP, dar și cu unele dintre țările din America Latină și din punct de vedere juridic, har domnului, eu sunt uh, Uh, jurist, uh, pot să vă spun că aceste acorduri de liber schimb nu au fost încă aduse la înștiințarea uh, OMC, deci din punctul de vedere nu există. Sigur că citim și noi prin ziare ce se întâmplă, știm că există negocieri și guvernele au dreptul să poartă astfel de negocieri și au dreptul să stabilească ele care vor fi componentele acestor acorduri de liber schimb. Și asta au și făcut. Dacă Ecuadorul vrea să negocieze, nu știu cu ce guvern, unul sau altul, atunci e treaba Europei cu cine negociază ei acordul de liber schimb și cu cine nu negociază acordul de liber schimb. Însă nu poate să trezească un guvern că vine la OMC și că se plânge să spună uite vreau și eu în Europa, iar ei nici nu vor să ne bage în seamă. Uh, pentru că e chestiune de, care ține de politică și de negociere. Cât privește întrebarea cine anume a, a lansat, a cerut, mă rog, întrebarea despre Bob Dole, cine a cerut această campanie, habar nu am, nu știu să vă răspund, dar așa este, americanii au participat la acest litigiu pe ei interesa mai mult uh, sectorul de servicii și în uh, litigiile recente americanii nu s-au implicat atât de activ. Ecuadorul s-a implicat foarte activ și Ecuadorul a primit ceea ce uh, numim, a primit drepturi de a, dreptul de ripostă transversal în cadrul OMC. Cu alte cuvinte, dacă o parte nu-și respectă um, obligațiile, atunci și Ecuadorul, de cealaltă parte, a dreptul să-și încalce obligațiile. Să arate cu dreptul să spună, te supărat dacă Europa nu respecte obligațiile, este o țară amărâtă, mare lucru în afară de banane nu export și nu sunt tratat corect, așa încât aș riposta și eu într-un alt uh, sector. Deci, sistemul OMC a permis, deși Ecuador nu s-a folosit această posibilitate, să facă un fel de ripostă transversală într-un alt sector uh, cu alte cuvinte, nu știu, putea foarte bine Ecuadorul să facă vin spumant și să-i zică șampanie, deși încalcă drepturile și obligațiile cu privire la proprietatea intelectuală. Dat fiind, deci, că Uniunea Europeană a încălcat drepturile cu privire la banane și produse agricole, atunci Ecuadorul a primit dreptul să încalce și el drepturi de proprietate intelectuală. Mă rog, este o perspectivă teoretică, ar însemna să se apuce să cultive struguri și să exporte vin, dar acesta a fost un principiu important pe care l-a uh, stabilit OMC-ul. Și acum las posibilitatea Comisiei să răspundă și la alte întrebări. Mulțumesc! Aș vrea să îți mulțumesc încă o dată în numele Comisiei pentru uh, răspunsurile foarte complete și pentru um, delicatețea cu care ai abordat aceste chestiuni. Uh, dau cuvântul acum reprezentantului uh, Comisiei, reprezentantului Direcției Generale Agricultură. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc uh, doamnei Marso pentru această prezentare foarte interesantă. Prezentarea a fost foarte clară, foarte bună, precisă. Prezentarea aceasta a inclus și răspunsurile la o parte dintre întrebările parlamentarilor. Aș vrea să vorbesc despre conținutul acordului și să solicit observații cu privire la punctele specifice ridicate de către parlamentari. După cum a subliniat doamna Marso, acordul asupra bananelor nu acoperea doar uh, comerțul cu banane și avantajele care decurg din acord uh, se extind și la alte produse. De fapt, acest acord a cuprins patru părți. Acordul uh, cu privire la banane, acordul cu Statele Unite cu privire la încheierea disputelor împotriva importurilor de banane, acordul asupra produselor tropicale, la care doamna Marsos s-a referit deja, și, în al patrulea rând, acordul cu țările ACP prin care Uniunea Europeană s-a angajat să adopte măsuri pentru a palia efectele liberalizării comerțului. Cred că conținutul acestui acord a fost explicat deja. Câteva cuvinte despre acordul cu privire la produsele tropicale și preferințe. Am căzut de acord ca în cadrul negocierilor de la Doha să se trateze într-un anumit mod anumite produse cum sunt bananelor. Și s-a încercat reglementarea conflictelor între țările exportatoare, țările tropicale Țările din America Latina au solicitat o liberalizare mai profundă a um, produselor care îi interesează și, pe de altă parte, țările ACP au dorit ca efectele liberalizării comerțului să fie mai uh, puțin uh, uh, să fie mai mici. eroziunea preferințelor a dus la uh, reduceri mai, uh, um, mai treptate ale taxelor. Ce s-a convenit în cadrul acestui acord a fost faptul că formula reducerilor va fi inclusă în modalitățile runde de la Doha pentru agricultură. Atât țările ACP cât și țările din America Latină au uh, susținut uh, includerea acestor prevederi în modalitățile rundei de la Doha. Țările au căzut de acord în privința listei produselor care vor fi supuse acestui tratament, acestei formule de liberalizare a taxelor. După cum a menționat doamna Marso, e o contribuție enormă la runda de la Doha pentru că eroziunea preferințelor și produsele tropicale reprezintă una dintre obstacolele, unul dintre obstacole în calea liberalizării negocierilor și um, negocierile vor fi uh, facilitate în urma încheierii acestui acord. Cred că s-au pus întrebări în ceea ce privește efectul acordului asupra producătorilor locali de, de banane. Producția de banane în regiunile periferice ale Uniunii Europene nu uh, sunt abordate, aceste efecte sunt acoperite de, uh, un, uh, de regimul Jose. Și o rog pe colega mea să vorbească mai pe larg despre acest aspect. În ceea ce privește potențialul impact al acestui acord asupra producției europene, Comisia Europeană a făcut o evaluare de impact în 2006 cu ocazia reformei bananelor. Reforma fostului regim de ajutoare pentru producătorii de banane. Această evaluare de impact a fost făcută pornind de la premisa că condiții, condițiile sunt similare cu cele din acordul de la Geneva și acordul a fost încheiat ținându-se cont de modalitățile din cadrul regimului uh, Jose. Nu va exista un impact important asupra producției. S-ar putea să existe un impact asupra veniturilor producătorilor, însă s-a hotărât uh, bugetul în 2006 și conform regimului Boze s-a stabilit un buget total de 279 milioane de euro, un buget care este alocat anual producătorilor de banane. Se alocă unor regiuni cum ar fi insulele Canare, Guadeloupe, Madeira și așa mai departe. Comisia consideră că impactul acordurilor este uh, avut în vedere și bugetul este suficient de mare pentru a uh, exista o protecție uh, față de efectele acordului. În urma solicitărilor, Comisia a analizat situația pieței, va analiza situația pieței și vom uh, lua măsuri dacă va fi necesar. Vă mulțumesc. Îi dau cuvântul din nou uh, doamnei raportor. Mulțumesc. Aș vrea să pun încă o întrebare comisiei. Pentru că i-am pus deja o întrebare doamnei Marso. Comisia ar putea să ne spună, poate, care sunt tipurile de participare care au fost prevăzute înainte de acordurile de la Geneva și dacă s-a asigurat participarea țărilor ACP. Ce s-a făcut dacă au existat probleme? Ce s-a făcut pentru a ne asigura că noile măsuri de compensare sunt adecvate, având în vedere că ele sunt destul de noi și regimul OZE este vechi. Cum anume ne-am asigurat că măsurile de compensare au un impact asupra producătorilor? Deci, țările ACP au putut sau nu să participe și suntem siguri sau nu că uh, măsurile de compensare ajung la producători. Domnul Speroni. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Cred că nu mi s-a răspuns la întrebare. S-a spus ceva în ceea ce privește impactul acestui acord asupra producătorilor europeni de banane? Aș vrea să știu dacă s-a evaluat impactul asupra producătorilor europeni de alte fructe care concurează, bineînțeles, cu banana. Mulțumesc dau din nou cuvântul Comisiei pentru a răspunde la aceste întrebări. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să o felicit uh, și eu pe doamna Marso pentru expunerea foarte clară și pedagogică. în ceea ce privește participarea țărilor ACP la acordurile de la Geneva. Țările acestea au participat la negocieri, le-am informat uh, sistematic în privința progresului negocierilor și au uh, aprobat acordul obținut. Deci ne-am uh, asigurat că le asociem la negocieri. În ceea ce privește măsurile însoțitoare, E vorba despre însoțire și nu măsuri de compensare. Într-adevăr, Comisia a făcut o propunere pentru a ajuta aceste țări să se adapteze la noul context mondial și pentru a le ajuta să își îmbunătățească competitivitatea, să facă față provocărilor sau să se diversifice dacă doresc. Măsurile prevăzute se bazează pe un plan de acțiune național elaborat de fiecare țară în parte cele respective vor face, vor înainta solicitări și vom elabora o planificare a măsurilor de sprijin. Aceste cereri vor fi specifice, vor fi legate de situația fiecărei țări, vor trebui să fie coerente cu ajutorul primit prin intermediul altor canale, instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, de exemplu, S-a pus și o problemă specifică legată de posibilitatea de a include instrumentul BAM într-un alt capitol din buget, din motive de coerență, credem că este logic ca acest instrument să fie strâns legat de instrumentul de cooperare pentru dezvoltare. Uh, thank you very much. Um... Vorrei rispondere alla domanda del, dell'onorevole Speroni. Aș vrea să răspund la întrebarea pusă de domnul Speroni. Comisia a efectuat o analiză de impact în 2006 și aceasta nu s-a referit decât la piața bananelor și nu la piața altor fructe. Nu credem că va exista o substituire importantă între comerțul de banane și comerțul cu alte fructe. Nu credem că acest lucru va avea un efect. Dacă ar fi cazul, avem experți care să ia măsurile care se impun. Gabriel mă informează că Pascal Lamy le-a informat, uh, a informat țările ACP în privința tuturor stadiilor negocierilor. Pascal Lamy a fost uh, comisarul pentru comerț. Eu am fost în Comisia pentru Comerț atunci când uh, era membru și sunt sigur că a făcut o treabă excelentă. Doamna Marso, doriți să reveniți? Nu. Right. Can we move on then to the next item? We have a, a slide... Trecem la următorul punct. Raportul doamnei Muscardini. Din păcate, doamna Muscardini este implicată în greva din Italia nu este implicată, îmi cer scuze, nu a putut ajunge din cauza grevei din transporturile italiene. Și spațiul aerian belgian este închis. Deci dacă ar vrea să se întoarcă în această seară sau uh, seara viitoare, nu poate conduce și um, raportul va fi uh, amânat până mâine. Șaisprezece a fost amânat. Punctul 17. Punerea în aplicare a articolului 10 din protocolul ONU privind armele de foc și de stabilire a măsurilor privind autorizațiile de export, importul și tranzitul pentru armele de foc, piesele, elementele și muniția pentru acesta. vom avea un prim schimb de opinii cu privire la punerea în aplicare a articolului 10. Regulamentul se concentrează asupra aplicării unui instrument important care solicită ca cerințele generale pentru export, importul și tranzitul pentru arme de foc, piesele, elementele și muniția pentru acestea, să fie stabilite pentru a se evita producerea ilicită de um, muniții. Propunerea acoperă arme neautomate, piese și muniții. Adoptarea regulamentului se va face conform procedurii legislative ordinare conform articolului 207 al Tratatului de la Lisabona. Raportorul este domnul Icolinio, care este prezent. Se includ uh, armele, de, armele utilizate în activități uh, sportive pentru că mă interesează subiectul. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să răspund la o întrebare pertinentă și anume dacă se includ sau nu um, armele utilizate în activități sportive. Răspunsul este da, pentru că vorbim și despre sporturi și competiții sportive. Proiectul de regulament s-a lansat în mai 2005. E vorba despre aplicarea articolului 10 din protocolul ONU privind uh, fabricarea armelor de foc, piesele, elementele și muniția pentru acesta. Protocolul este primul instrument obligatoriu care se aplică armelor ușoare. Viitorul regulament se va referi mai ales la cerințele de uh, autorizare pentru export, import și tranzit măsuri adoptate de părțile semnatare ale acestui acord. Măsurile care au fost adoptate în legătură cu acest subiect și, în mod deosebit, munițiile care se folosesc în scopuri civile și nu militare, precum și comerțul sau transferul către părți și către țările terțe, în, primul, în prima anex, acolo sunt uh, enumerate articole care sunt deci acoperite de acest regulament. Revolvere, pistoale, pistoale a puști de vânătoare, componentele acestora esențiale. Vorba de muniții și proiectile, iar textul prevede anumite um, dispoziții explicite atât cu privire la exportul și importul și tranzitul unor astfel de uh, um, articole dinspre și către țările terțe și precum și procedurile care au legătură care, a, cu exportul de astfel de produse care trebuie să uh, fie realizată această procedură numai după ce există o autorizație expresă de import sau export de astfel de produse. Este prevăzut de asemenea un certificat de acord din partea țării de tranzit și, de asemenea, o, acest demers vizează ca procedurile să fie mai suple și mai flexibile. Până în acest moment, protocolul nu a fost ratificat de către toate țările, ci numai de 75 dintre acestea. A fost semnat numai de 26 de țări, în vreme ce nu a fost ratificat de 90 de țări. Iar adoptarea regulamentului de către Parlamentul și de, de Parlament și de către Consiliu va permite, așa cum a spus dumneavoastră, domnule președinte, mai devreme, făcând referire la articolul 10 din protocolul 1, va putea fi aplicat în toate statele membre și astfel va aduce o nouă noutate, va aduce o mare noutate prin crearea unui sistem omogen și unificat cu privire la comerțul cu arme de foc, componentele, muniția și de celelalte în cadrul Uniunii Europene. La o primă vedere, la o primă analizare a textului, se impune să subliniem nevoia de armonizare a procedurilor precum și cele de garantare a standardelor de securitate și de durabilitate industrială a bunurilor, ceea ce reprezintă, să spunem, unele dintre elementele de bază ale acestui dosar. De asemenea, nu trebuie să uităm în ce mod programul de la Stockholm, care a fost um, adoptat de către și aplicat de către Parlament în 2009 și care a fost ulterior aprobat de către Consiliul tot în decembrie 2009, consideră că traficul cu arme este una dintre amenințările majore la adresa siguranței interne a Europei. Totuși, și aici se impune să facem o precizare, așa cum articolul 10 se referă, dat fiindcă articolul 10 se referă strict la o serie de prevederi vamale și comerciale. Iar dosarul stabilește anumite consecințe sociale și economice și trebuie spus acest lucru. În Europa, prin uh, intermediul unor măsuri complexe de 694 de milioane de euro pentru exporturi și peste 220 de milioane de euro importuri, și acest lucru, ca să scoatem în evidență ceea ce este important în legătură cu această piață și cât de mare este impactul acestui dosar. Cel puțin 10 milioane de euro. Cred că acest lucru ar putea să vi se pară interesant, nu, domnule președinte? 10 milioane de europeni participă în activități sportive de tip vânătoare. Din studiul de impact făcut de către Comisia Europa mai reiese o creștere a uh, costurilor pentru întreprinderile publice cu circa 1,3-1,6 milioane de euro în fiecare an uh, astfel încât cheltuielile totale pentru licențele privind armele de foc pentru uzul civil se situează între 3,8 și 4,6 milioane de euro. Dosarul, odată ce va fi aprobat, ar garanta o mai mare eficiență pentru activitățile necesare în vederea uh, autorizării exporturilor, procedurilor de, procedurile de control firește că ar fi extrem de relevante în continuare și și procedurile vamale, de acest punct de vedere, ar putea să ducă la o reducere a costurilor relative. În orice caz, trebuie să fie uh, analizate procedurile uh, foarte concrete. După cum trebuie să țină cont de cerința de a stabili un mod de aplicare a acestui document, sfera de aplicare, pentru că uh, textul este foarte ușor de aplicat și este cât se poate de clar. Pe 14 septembrie, zilele trecute, am prezidat o primă reuniune informală la care au participat funcționarii de la Comisie și de la Consiliu pentru a se stabili o metodă uh, colegială și pentru a ajunge în niște termene relativ scurte la o înțelegere care foarte probabil ar putea să fie realizată deja de la o primă lectură. Mi se pare că toate, uh, toți participanții au dat dovadă de un interes corect în ceea ce privește acest dosar. Din acest motiv am încredere că această reglementare europeană uh, care uh, este adaptată și corespunde vremurilor și nevoilor utilizatorilor de arme de foc, poate să se realizeze foarte ușor în termen scurt și consider că raportul meu sau propunerea mea de raport și cu asta închei, poate să fie deja prezent, documentul poate să fie deja prezentat pe 25-26 octombrie în fața Comisiei INTA spre a fi votat um, acest document în aceeași comisie. Ar fi de dorit cândva până în luna decembrie acestui an, astfel încât să se poată ajunge la uh, uh, aplicarea lui în februarie anul următor. Deci stau la dispoziția colegilor, să ajungă în plenar în februarie anul viitor. Deci sunt la dispoziția colegilor uh, care vor să-mi pună întrebări și voi asculta cu foarte mare interes și contribuțiile pe care ei vor dori să le facă. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Thank you. Mr. Mulțumesc foarte mult, domnule Rinaldi. Doriți să luați cuvântul? Grazie, președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu n-am uh, cerut cuvântul, însă profit și doresc să mulțumesc și eu colegului meu, Colino, pentru că este un subiect foarte delicat și, din anumite puncte de vedere, ține oarecum de uh, specificul european, dacă ne raportăm la ce se întâmplă în Statele Unite și în alte zone ale lumii. Și aveam o întrebare. Care este atitudinea în urma discuțiilor pe care le-ați avut cu funcționarii de la Comisie. Deci, care este atitudinea cu privire la acest regulament în ceea ce privește producătorii și dacă există mai multe abordări diferite între sectorul de vânătoare și sectorul sportiv sau alte sectoare? Mulțumesc! Yes, um, I mean, I'm particularly... Mulțumesc! Și pe mine mă interesează acest raport fiindcă ca fost utilizator la nivel de agrement, ehm, vreau să vă spun că Regatul Unit are legislația cea mai dură la nivel european, cât că știți acest lucru. Nu poți, nu ai voie nici măcar să deții o pușcă, ehm, o armă de competiție și asta chiar dacă faci parte din lotul olimpic. Mă întreb... Mă întreb dacă ne așteptăm ca aceeași legislație strictă să se regăsească în toate statele membre europene sau oare să mai diminuăm puțin uh, legislația britanică și să permitem armelor de competiție să fie deținute de uh, persoanele din Marea Britanie. Thanks, Chair. Uh, uh, Fabio Marini. Uh, sunt Fabio Marini, directorul adjunct al Direcției Generale care se ocupă de, um, care este responsabilă pe această chestiune. Vreau să vă spun cu privire la acest regulament, vreau să vă explic de ce Comisia a înaintat acest proiect. Comisia a negociat și a semnat protocol privind uh, arme de foc cu Marea Britanie din partea comunității europene, iar acest protocol este un uh, instrument mix la nivel internațional din punctul de vedere al Uniunii Europene. Asta înseamnă că, privind chestiunile care țin de competența Uniunii Europene, Comisia Europeană este cea care ia măsuri pentru transpunerea prevederilor în legislația europeană articolele care au legătură cu piața internă, marcajul și așa mai departe, a fost uh, deja acoperite de o directivă privind piața internă în 2008. Acesta este al doilea pas al acestui proces legislativ. Și pentru a ajunge la concluzionarea protocolului pentru Uniunea Europeană, ar, temeiul juridic al acestui protocol îl reprezintă articolele referitoare la politicile comerciale, două, articolul 207 din noul tratat, iar în cadrul și în cadrul articolului 346 și articolul 10 a acestui protocol al ONU, Trebuie, acest articol trebuie să respecte aceste două articole despre care am vorbit. Uniunea Europeană trebuie să-și respecte obligațiile la nivel internațional eh, care decurg din semnarea protocoalelor și așa cum am spus, este nevoie de armonizare la nivel european. Înainte de a ajunge la o, defin, la o definitivare a acestui proiect, am desfășurat foarte multe consultări cu diversele părți implicate. Domnul Iacolino a vorbit despre planul de acțiune care punea în aplicare programul de la Stockholm, care stabilea prioritățile în acest domeniu. Așa cum am spus, Comisia a desfășurat și un studiu pregătitor înainte de redactarea acestei propuneri. Noi am desfășurat și o evaluare a impactului pe baza consultărilor pe care le-am avut în 2006 și 2006 și 2007 cu părțile implicate, care reprezentau diverse grupuri de interese mai ales reprezentanții ai asociațiilor europene de producători de arme de foc și de muniție în, pentru uz civil, pentru colecționar și așa mai departe. În egală măsură am avut două reuniuni organizate la Bruxelles în martie și iunie 2007, alături de statele membre și părțile implicate, cum ar fi, printre care se numărau și ONG-urile. Și am avem și o adresă e-mail pentru consultări permanente. Consultările au um, fost adresate tuturor statelor membre și am primit răspunsuri de la, de la 19 din cele 27 de state membre. În ceea ce privește consultările pe care le-am avut cu ONG-uri, cu părțile interesate, Comisia a desfășurat consultări la fel de vaste. și aveți la anexa a doua evaluare de impact o relatare a acestor consultări. Aici uh, e bine să se reamintească că aici uh, aveam, uh, um, am avut legături cu Camera de Industrie și de Economie, cu Business Europe și așa mai departe. Rezultatele și părerile exprimate în diversele etape ale consultărilor sunt se regăsesc în evaluarea de impact în ceea ce privește opțiunile de politici. În termen general, Comisia a încercat să aibă o abordare prudentă pentru a nu pentru a nu interveni în activitățile părților implicate și ale utilizatorilor. Am încercat să găsim o procedură simplificată pentru activități specifice, cum ar fi, de pildă, domeniul sporturilor sau expozițiile. Iar uh, în acest caz avem, uh, avem acest pașaport care poate fi folosit pentru aceste cazuri, dar în egală măsură pentru exporturile obișnuite, am inclus măsuri precise pentru a reduce impact, pentru reducerea impactului. Am vorbit despre acordul tacit pentru obținerea autorizației pentru țările de tranzit. Este foarte important, fiindcă dacă o țară este doar țară de tranzit, nu va fi poate foarte interesată de um, oferirea unei autorizații um, rapide. Iată de ce avem acest consimțământ tacit. Deocamdată o să mă opresc aici. Dacă mai aveți alte întrebări, sunt gata să vă răspund. Uh, Domnul Iacolino. Da, domnule președinte, aș dori să răspund la acea întrebare cu privire la diferența care există între, între ceea ce prevede Marea Britanie cu privire la realitățile care sunt diferite față de alte state membre. Mi se pare corect să subliniem faptul că totuși Marea Britanie până la urmă a semnat doar protocolul Națiunilor Unite și încă nu l-a ratificat. Și totuși, în țările în care ar trebui să fie adoptat uh, acest regulament, uh, până la urmă, s-ar ajunge la un sistem unificat și omogen în baza căreia toate statele membre ar trebui să aplice deci aceleași reguli până la urmă. Cât privește observațiile pe care le-a făcut domnul Rinaldi, mi se pare firesc ca reprezentanții sectorului industrial să urmărească acest dosar uh, date fiind firește, um, dată fiind nevoia de a simplifica și de a face această procedură mai suplă pe cât posibil, să reducem birocrația pe cât posibil, astfel încât transportul și, știu eu, alte piedici birocratice să nu încrescă și mai tare această procedură. Dintr-un alt punct de vedere, dintr-o altă perspectivă, există alte sectoare, sectoare care um, urmăresc cu atenție acest sector al vânătorii și mi se pare că de ceva vreme, de ceva ani, dinspre acest sector ne tra- se transmite mesajul că se dorește o anumită abordare care cât de curând să ducă la o reglementare și sistematizare a prevederilor legislative care nu sunt aplicate la întâmplare, mă refer la articolul 10. Chiar și în ceea ce privește controlele, nu trebuie să reducem nu pragul necesar, pe, pentru că mi se pare că este un sector foarte cu probleme destul de delicate. Am ascultat ce spunea Comisia și firește că vom ține cont și de eventualele observații care ar fi făcute și doresc să reiau disponibilitatea uh, față de orice posibilitate ulterioară de uh, colaborare fructuoasă, pentru ca până la urmă sistemul să dispună de un regulament pe care nu îl are în acest moment. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, <clears throat> uh, mulțumesc, domnule Iacolino. Marea Britanie are legislația cea mai strictă din Uniunea Europeană, așa cum v-am spus, și totuși infracționalitatea a crescut uh, semnificativ în uh, Marea Britanie și mai ales infracțiunea cu um, uz de arme de foc. Din câte știu eu, niciodată n-au fost, nu s-au folosit uh, arme de agrement uh, în uh, săvârșirea de infracțiuni, cel puțin dacă s-au folosit, sunt ilegale. Și iată, uh, vom avea legislație Trebuie să țineți cont și de acest lucru în momentul în care se vorbește despre arme cu uz sportiv, arme de agrement. Sper că această legislație să nu afecteze comunitatea vânătorilor din Uniunea Europeană. Pur și simplu un comentariu personal. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnule Iacolino pentru raportul dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Am ajuns la finalul ședinței noastre. Vă reamintesc că mâine dimineață avem voturi la ora 9 și dacă voi prezida eu reuniunea, ședința va începe la nou fix. Vă previn, fiindcă avem foarte multe de făcut și ar fi bine să putem începe la fix. Vă rog să nu uitați uh, cartelele de vot. Domnul Renaldi. Uh, can you clarify what... Ce vom vota mâine, domnule președinte? Vom vota relațiile comerciale cu America Latină, strategia energetică sau, sau nu? Domnul președinte, înțeleg că s-a spus că toate, toate voturile vor uh, avea loc. Toate voturile se vor ține. Thank you very much for your attendance and I declare the meeting closed. Mulțumesc foarte mult. La revedere.